Uh, colleagues, could we um, take our places? Thank you very much. Uh, good morning, everybody. Could we uh, invite you to take your places? Um, the first item. Bună ziua! Începem ședința. Prima chestiune de pe ordinea de zi vizează drepturile consumatorilor. Ieri am avut o audiere însă și aș dori să menționez înainte ceva. Există niște procese verbale ale întâlnirilor de pe 2 și 3 iunie în dosarele dumneavoastră. Așadar, dacă aveți comentarii sau obiecții, vă rog să ne anunțați până mâine la prânz. Altfel, aceste procese verbale vor fi aprobate. În al doilea rând, Vă reamintesc că vom vota la ora zece. Avem un raport în legătură cu un vot în legătură cu domnul Arias, dar al domnului Arias, dar după vot vom discuta și despre celelalte rapoarte și vom avea și un punct în legătură cu o decizie referitoare la normele de punere în aplicare în legătură cu produsele din focă și doamna raportor va fi aici la ora zece pentru a avea o scurtă dezbatere în legătură cu această propunere discutată de coordonatori ieri și a existat și o prezentare din partea Comisiei Europene. Cam atât în legătură cu elementele formale. Mergem la o dezbatere următoare în legătură cu raportul important al domnului Schwab, capitolele de la 4 la 7. Domnia sa va avea cuvântul, apoi domnii și domnule raportori din umbră, cei care se află aici. Așadar, mă bucur să pot să-i dau cuvântul domnului Andrew Schwab, care ne-a oferit o descriere arhitecturală a acestei directive. Așteptăm cu nerăbdare să vă auzim. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, ar trebui să fac o prezentare a capitolelor 4, 5 și 6. Am vorbit despre capitolele de la 1 la 3. Capitolele 2 și 3 au fost fuzionate, însă am menționat deja acest lucru. Doresc să fac lucrurile mai ușor de înțeles. Există doar câteva pagini, însă sper că sunt uh, suficiente. Am și niște slide-uri, poate ar trebui să Uh, avem mai mult întuneric aici. O să vă spun că în ultimele două săptămâni am primit comentarii în legătură cu acest document de la colegi și de la raportorii din umbră. Am încercat să le reflect în text. Voi menționa și aceste comentarii. Situația juridică în Uniunea Europeană este următoarea. Avem în total opt directive privind protecția consumatorului și ne-am întrebat de ce se numesc directivele privind drepturile consumatorului. Pentru că, evident, dacă vorbim despre achiul consumatorului, nu ar trebui să fie aduse la oaltă toate actele legislative? Multe directive importante sunt menționate aici și, desigur, se referă la sectoare specifice, așadar nu pot să fie luate împreună chiar așa, fuzionate, Însă, dacă analizăm directivele pe care le putem vedea aici, în uh, coloanele de pe slide, acestea au fost aduse la oaltă, ca să spun așa. Deci, după cum am spus, toate acestea au fost fuzionate în această nouă directivă privind drepturile consumatorului. Am schimbat puțin lucrurile pentru că doamna Tun a menționat acest lucru în mod legitim mi-a sugerat să fac asta, însă dacă analizăm acele directive pe care dorim să le lăsăm sub armonizare minimă, acestea, dacă le lăsăm în afara structurii generale, lucrurile ar fi fost complicate și situația ar fi fost foarte complexă dacă am fi fuzionat de toate definițiile sub umbrela noi directive și dacă am fi încercat să le adaptăm. Deci toate directivele care au fost propuse spre modificare de către Comisie sunt fuzionate în noua directivă, Deci vechile directive au devenit caduce și astfel avem o directivă umbrelă. Avem capitolul 1 și am inclus acolo cele 8 directive despre care vă vorbeam. Există vânzarea la distanță cu articolul 2 despre care am vorbit și în capitolele 2 și 3 și acesta este scopul fuzionării, să ajungem la un singur capitol 2. Am dorit așadar prin această fuzionare să putem aplica principiul armonizării totale și mai există un sector pe care l-am eliminat de aici, condiții de vânzare neechitabile. E vorba de tot felul de contracte care nu cad în domeniul de aplicare al acestei directive, contractele încheiate din super, în supermarketuri, să spunem, și așa mai departe. Deci multe lucruri au fost eliminate, de fapt, din domeniul de aplicare a acestei directive. Și săptămâna trecută am prezentat capitolele 1, 2 și 3, vorbeam ceva despre armonizare minimă, maximă, vedeți lucrurile acestea indicate în verde și roșu. Deci acum avem capitolele 4 și 5 în roșu și verde și capitolul 6. Aici analizăm detaliile, de fapt. Capitolul 4 l-am avut în fosta directivă privind bunurile de consum. Am încercat, în baza propunerii pe care o prezint astăzi, să ajung la o aurită cale de mijloc, nu intenționez însă prin asta să trec prin toate directivele, dar să ignor anumite elemente, ci mai degrabă să ajung la acord în legătură cu aceste puncte și să le includ. Deci dacă ne uităm la capitolul 4, avem aici toate normele și dispozițiile necesare pentru uniformitate. Asta vedeți în zona verde. Și apoi, în acele zone în care am avut discuții complexe și delicate și unde n-am putut să ajungem la un acord, bine, acestea sunt acoperite în continuare de principiul armonizării minime și vor rămâne formulate așa cum au fost în fostele directive. E vorba de conformitate și de transferul riscului. Aici am reușit să înaintăm spre armonizare totală. În ceea ce privește transferul riscului, până acum aproape toate statele membre aveau norme de armonizare minimă pe care le puseseră în aplicare. Din câte știu eu, doar în Italia, unde evident trebuiau să soluționeze o situație destul de vagă, situația era diferită, însă în transferul riscului avem o armonizare minimă. Conformitatea este esențială pentru aspectul uh, transfrontalier și aici am rămas uh, aproape de propunerea Comisiei. Am modificat doar anumite aspecte minore. Deci asta ar trebui să modificăm în capitolul 4. Altfel, în capitolul 4 avem sarcina probei, inversarea sarcinii probei, perioada de garanție la directiva privind produsele consumatorilor am avut, ne-am oprit la armonizarea minimă și în ceea ce privește ceea ce numim căile de atac, uh, reparațiile în cazuri de probleme, aceste două zone sunt indicate în roșu și verde, e vorba și de livrare acolo, aceste zone au rămas în armonizare minimă. Când vorbim despre livrare, doar aceasta trebuie armonizată, tot ceea ce nu are de-a face cu livrările nu va fi și nu a fost armonizați. Și aici, desigur, statele membre au dreptul de a își respecta propriile dispoziții în acest domeniu. Și aici, în mod specific, am făcut o trimitere la un exemplu din legislația franceză. Și când e vorba de diferitele drepturi de natură juridică, drepturi punctuale, Aici avem armonizare în măsura în care, evident, consumatorii trebuie să se bucure de o ierarhie de drepturi și asta depinde de statele membre. Deci, în această zonă, în acest domeniu, dacă analizați textul din vechile directive, acesta a fost transferat, veți vedea, în noile directive cu o ajustare, două pe aici, pe acolo, pentru a face lucrurile consecvente. În capitolul 4, așadar, am ajuns la această cale de mijloc între verde și roșu, zona verde și roșu, adică tot ce a fost total armonizat și tot ce ar trebui să rămână acoperit de armonizare minimă. Important este să avem o hotărâre din partea Curții Europene de Justiție. O avem, de fapt. CEJ a spus că în temeiul armonizării minime, statele membre ar trebui să aibă norme mai stricte, însă aceste măsuri ar trebui să garanteze și să asigure faptul că piața internă funcționează din punctul de vedere al drepturilor consumatorilor. Desigur, trebuie să ne asigurăm că nu există nicio denaturare a concurenței. Acest lucru înseamnă că statele membre au dreptul să își păstreze posibilitatea de a modifica dispozițiile, însă dacă modifică astfel de drepturi și dispoziții, trebuie să respecte anumite principii. Asta merge de la sine dacă e să asigurăm buna funcționare a pieței interne. Și mă refeream la cazul C6409 de la Curtea de Justiție. Acum, la capitolul 5, și aici am încercat să ajung la un compromis, cred că titlul este grăitor. Avem un set de clauze contractuale neechitabile. Nu e vorba doar de o listă neagră. Statele membre au în continuare posibilitatea de a introduce pe lista lor neagră alte clauze contractuale neechitabile evident, însă există o întreagă serie de clauze care a fost introdusă în text. Deci 5-6 clauze care trebuie să fie interzise efectiv în toate statele membre, dar lista este deschisă și dacă statele membre consideră că e nevoie, pot adăuga alte astfel de clauze la această listă. A fost și o critică exprimată în legătură cu această listă acum că fusese, sau mai, mai degrabă s-a spus că fusese închisă și armonizată, dar nu așa stau lucrurile pentru că lista este deschisă, statele membre au posibilitatea pe propriul lor teritoriu de a mai adăuga clauze la ea. Există și lista gri, unde există cazuri uh, bănuite de neechitate E vorba de armonizare minimă aici, așa au stat lucrurile până acum. În cazul listei gri însă nu vom mai, inta, nu vom mai înainta noi propuneri față de cele pe care le avem deja în vechile directive. Deci nu există modificări aici și așa au stat lucrurile și în capitolul 4. Partea roșie, de fapt, este ceea ce era deja în vigoare din vechile directive. Și încă o dată vă spun că aici am făcut trimitere la cauza de la CEJ, C6409. Statele membre mai au încă posibilități care le sunt deschise și dacă vor analiza posibilitatea introducerii pe lista altor clauze, desigur că trebuie să o facă respectând principiile care stau la baza pieței interne. Capitolul 6 acum. a fost fuzionat cu șapte. puteți avea o imagine de ansamblu clară. Am început să analizăm deja unul sau două puncte privind directiva privind serviciile. Am luat acele elemente aici, le-am reflectat pentru discuție. E vorba de procesul de evaluare, revizuirea interpares pentru directiva privind serviciile și acest model ne-ar putea servi drept exemplu pentru alte zone complexe și unde avem nevoie de o oarecare unificare. Și le cerem statelor membre, în speță în cazul capitolului 4, să analizeze diferitele norme naționale pentru a putea să le explice în, să le explice în revizuirea interpares și să încerce să explice comisia aceste norme. Trebuie să hotărâm dacă uh, normele naționale sunt folositoare sau nu, pertinente sau nu. Și aici ne vom folosi de evaluarea eficacității și utilității pentru consumatori a acestor norme. În primul rând, trebuie să evaluăm dacă aceste reguli de protecție a consumatorului sunt eficiente, repet, și dacă este posibil pentru consumatori să se folosească de ele, și să se adreseze instanțelor de judecată dacă există vreo problemă. Evident, trebuie să ne asigurăm că consumatorii pot să se bucure și să se folosească de drepturile lor cât mai ușor și mai ieftin posibil. Există anumite elemente care vor fi acoperite în această revizuire interpares și statele membre trebuie să explice de ce regulile lor în temelul capitolului 4 sunt mult mai bune pentru consumatori decât cele care există în statul membru vecin. Și dacă avem o astfel de discuție, vom ajunge la mai multă transparență și ne vom îndeplini obiectivul final să avem reguli făcută special pentru consumator, care ne oferă posibilitatea, după cum am făcut aici, de a aborda anumite elemente din directivele anterioare, asociații de protecție a consumatorului, alte părți interesate, care trebuie să aibă posibilitatea de a notifica Comisia în legătură cu încălcări ale legislației de protecție a consumatorului și acest lucru se va face printr-o procedură legislativă de reglementare, nu prin comitologie. Comito ă, Comisia va putea elabora și clauze noi în legătură cu practicile interzise. Vom analiza aceste progrese în lumina jurisdicției, jurisprudenței, îmi cer scuze, Curții Europene de Justiție, și se va face și o evaluare la nivelul Comisiei a legislației statelor membre la fiecare trei ani și va exista și posibilitatea de a vedea cum se pot îmbunătăți lucrurile, pe de o parte pentru consumatori, dar și pentru piața internă. Cum merg lucrurile și, dacă este nevoie, consumatorii pot să ceară noi propuneri din partea Comisiei. Capitolul 6 vizează dimensiunea procedurală de aceea, capitolele 1 și 6 sunt uh, colorate în galben aici, pentru că nu prea au de-a face cu armonizarea totală. Asta a fost uh, prezentarea pe care am făcut-o și sper că ați înțeles în mod clar ce încerc să vă propun. Înțeleg, desigur, că pentru fiecare stat membru individual aici se poate, poate să mi se poate părea că există modificări în anumite sectoare. Bineînțeles că nimeni nu poate fi complet mulțumit de această directivă, sunt um, conștient de asta, însă evident există posibilitatea îmbunătățirilor datorită criticilor și a sugestiilor din partea tuturor părților. Și cred că e nevoie să facem anumite concesii, să dezbatem și prin calea mea de mijloc pe care am propus-o aici Cred că putem să ne atingem obiectivul și aștept cu nerăbdare comentariile și sugestiile dumneavoastră. În ceea ce privește calendarul de lucru, textul consolidat vă este disponibil în versiunea integrală începând de astăzi. Nu vom putea să facem traducerea în paralel pentru textul cu cele două coloane și veți primi forma clasică a textului în germană cu textul explicativ în această dupămasă și apoi acest text va fi tradus în toate limbile oficiale. Și cele două coloane, textul cu cele două coloane, unde puteți vedea în mod clar ce s-a modificat, va fi trimis la traducere cât mai repede posibil și să sperăm că vă va fi disponibil curând. Deci toate documentele sunt în esență disponibile astăzi și cred că ar trebui să dispunem de vreo două luni pentru a analiza amendamentele, două, trei luni să zicem, și până la sfârșitul lunii septembrie vom avea o bună bază de lucru pentru a putea discuta textul și amendamentele. Evident, vom înregistra progrese reale doar odată ce vom avea amendamentele disponibile în toate limbile oficiale. Doar atunci vom putea avea o dezbatere participativă în baza textului meu. Știm că e o dezbatere extrem de complexă și la nivelul Consiliului și sper că Parlamentul European și Comisia vor putea să aducă un element de dinamism în această dezbatere. Cred că obiectivul nostru ar trebui să fie să începem discuția pe marginea amendamentelor la începutul, la sfârșitul lunii septembrie. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult. Andreas Schwab pentru o nouă explicație detaliată. Cred că și prezentarea ta ne-a ajutat să înțelegem mai bine un proces care este destul de complex. După cum spuneam, vom avea o discuție suplimentară pe toate capitolele împreună în luna iulie pentru a vedea cum uh, se leagă aceste uh, elemente și vom discuta și în 29 septembrie amendamentele. Acum voi da cuvântul raportorilor din umbră. Ne vom opri la ora 10 pentru voturi, însă probabil că vom avea timp să dis- continuăm discuția și ulterior din partea socialiștilor și democra- democraților doamna Gebhardt. Da, vă mulțumesc, domnule președinte și mulțumesc și dumneavoastră, domnule Schwab, pentru prezentare. Sunt uh, de-a dreptul uimită că la fiecare uh, reuniune ni se prezintă un nou document, avem o nouă prezentare generală a unei noi abordări avem o umbrelă cu sectoare, una fără sectoare după ce avem sectoarele. Nu putem uh, lucra așa. Îmi pare rău, domnule Schwab, dar este destul de greu să lucrăm așa și sunt uh, puțin nedumerită. Nu mi se pare că modalitatea dumneavoastră de lucru este foarte ușor de înțeles, nu mi se pare foarte transparentă. Voi reveni uh, mai în detaliu puțin mai târziu. Există câteva puncte legate de conținut care mă preocupă și după aceea uh, aș dori să spun ceva și despre contextul general al acestei directive pentru a-mi exprima nesatisfacția. Poate aș putea să fac acest lucru pe baza a trei exemple, cu toate că am mult mai multe. Primul exemplu se leagă de posibilitatea de ajutor și susținere alte la articolul 26, aceste căi de atac. V-ați referit aici la abordarea cu, cum armonizare minimă. Dar dacă ne uităm la textul dumneavoastră fără directiva inițială, atunci posibilitatea pentru acceptarea unui stat membru sunt, este foarte limitată în special în cazul rambursării și compensărilor. Regatul Unit a spus că uh, există trei posibilități. Bineînțeles că o asemenea inițiativă ar reprezenta un pas înapoi față de legislația uh, existentă. În Regatul Unit poți să alegi repararea unui echipament uh, stricat sau poți să primești banii înapoi sau poți să plătești un preț mai mic. Uh, în cazul reparației ai uh, dreptul la o reducere de preț sau la aceeași calitate a produsului inițial. De asemenea, observ un punct care uh, răutățește uh, condițiile din Germania în ceea ce privește condițiile contractuale. Iar aici, uh, comisia, propunerea comisiei era una mai bună, pentru că spunea foarte clar că posibilitatea de a putea consulta termenii contractuali poate fi acordată consumatorului Comisia spune că acești termeni ai contractului pot fi furnizați consumatorului la cerere. Dumneavoastră ați șters acest lucru. Astfel, eliminați posibilitatea de a permite consumatorului să primească termenii contractuali. Și dacă interpretăm lucrurile așa cum ați scris dumneavoastră în propunere, asta înseamnă că dacă primești contractul, îl poți parcurge pe loc, însă, de fapt, consumatorul nu primește acest contract. Și după aceea avem exemplul din Franța. Uh, menționați acest uh, caz articolul 28, însă includeți noi condiții care nu există în legislația franceză, ceea ce uh, includ, implică o limitare și a dreptului francez. Acest lucru reprezintă o problemă. Și nu cred că acest concept există ca atare în legislația franceză, ceea ce înseamnă că uh, va limita și această legislație. Iată, iar doar câteva exemple din text care duc la o înrăutățire a condițiilor, chiar dacă vorbim despre o armonizare minimă. Pentru că, după cum spuneam, este o situație mai rea decât cea existentă acum. Puteți să uh, faceți, să spuneți că nu, însă este adevărat pentru că eu am citit acest text. Mai există și alte câteva comentarii. În tabelele pe care ni le-ați arătat, ați revenit la capitolele 1, 2, 3 și aveți o nouă abordare. Ceea ce reprezintă o problemă mult mai gravă decât ceea ce am spus până acum. Capitolele 1, 2 și 3 fusese restructurate pe un alt model și dumneavoastră ați șters multe din prevederile textului, unde spuneați că nu vreți o armonizare de plină. Vreați ca lucrurile să rămână ca în vechea directivă cu o armonizare minimă. Însă ați luat această abordare, nu ați uh, prezentat un nou text pentru capitolele 1, 2 și 3, ceea ce înseamnă că dacă examinăm toate domeniile care cădeau sub armonizare minimă, acestea nu sunt incluse în propunerile pe care ni le-ați transmit. Deci nu mai există în domeniul armonizării minime, ceea ce înseamnă că statele membre, de fapt, pot să introducă o legislație sub nivelul nostru de minimă armonizare de acum. Iar acest lucru nu îl putem accepta, grupul meu nu vă, putea susține, nu vă va putea subține, susține pe acest punct, pentru că reprezintă o înrăutățire și o subminare a drepturilor consumatorului. M-am gândit foarte mult la aceste aspecte pentru că a fost foarte greu să înțeleg care era abordarea dumneavoastră și ce încercați să obțineți de fapt în final. Pentru că abordarea totală este extrem de opacă și nu cred că dumneavoastră vreți o mai bună protecție a consumatorului, ci una mai proastă. Și încercați să acoperiți această intenție uh, prin diverse formulări. Însă grupul meu nu vă va susține în acest sens. Am venit la uh, întâlnirea de comisiei noastre când am discutat uh, acest lucru această directivă, propunerea dumneavoastră marți la grupul de lucru, am spus că voi încerca să fiu diplomată. Asta în, înainte de a vedea textul sau prezentarea dumneavoastră de astăzi. Așa încât mi-am încălcat promisiunea și îmi cer scuze față de colegii din grupul meu politic, însă trebuie să spunem lucrurilor pe nume și trebuie să vă spun clar ceea ce putem accepta și ceea ce nu putem accepta și nu putem să dăm curs propunerii dumneavoastră în forma actuală. Și asta vreau să spun, de fapt, de la început, în ceea ce privește amendamentele pe care le voi uh, înainta, ca baza amendamentelor mele, voi lua textul comisiei și nu ab- abordarea dumneavoastră pentru că altfel vom ajunge la două filozofii diferite, două abordări diferite pe care va trebui să le votăm. Însă dacă luați în considerare punctele pe care le-am menționat acum, este atât de greu să urmărim textul dumneavoastră, să înțelegem care este obiectivul, încât grupul meu nu este dispus să o facă. Îmi cer scuze pentru maniera destul, destul de nediplomatică în care exprim uh, opinia. Nu am nimic personal împotriva dumneavoastră, însă din punct de vedere politic nu putem să dăm curs acestei metodologii de lucru și nu o putem accepta. Mulțumesc pentru comentariile extrem de sincere. Ca și președinte, aș spune, bineînțeles, că din câte am înțeles din cele ce a spus raportorul, acum vom putea avea un text consolidat pentru toate directivele. Și vom avea o discuție în iulie. Însă, mi se pare că raportorul și raportorii din umbră ar putea să uh, discute puțin textul consolidat uh, și să încerce să-l înțeleagă la Uh, nivelul grupului de lucru, posibil înainte de sesiunea din Strasburg. Domnul Rochefort. Mulțumesc, domnule președinte. Poate voi fi puțin mai diplomat și nu este foarte dificil, probabil. Vă dați seama. Uh, dragă Andreas, uh, câteva dintre Uh, criticile exprimate sunt fondate, însă eu uh, sunt de părere că totuși propunerea ta îmbunătățește textul comisiei. Aș dori să revenim la filozofia textului, pentru că asta este important. Dumneavoastră sunteți un fel de magician, adică pe, pe lângă găsirea unei căi de mijloc, încercați să uh, împăcați și armonizarea minimă și cea maximă. Uh, s-ar putea însă să nu atingeți uh, niciunul dintre aceste obiective sau să ajungeți la un text care să nu fie foarte ușor de înțeles. Uh, dacă ne gândim la dificultățile prin care trece Uniunea și legate de criza financiară, faptul că ne spunem că poate uneori există o viziune a Europei care reconciliază convergența, uh, acest aspect pare interesant. Nu spun că este un răspuns la toate problemele, însă în acest moment aveți un element care nu este nou, și, dar care este coloana vertebrală a propunerii dumneavoastră și faptul că spuneți că statele membre trebuie să găsească uh, excepții pe care vor continua să le impună. Aceasta este piatra de bolt a textului dumneavoastră. Uh, armonizarea minimă, de ce nu, dar dacă va exista o dovadă în acest sens. În legătură cu supunerea la test, test, testul de eficacitate, Trebuie să vedem cum funcționează acest lucru. Dacă, într-adevăr, este vorba de o uh, semnătură în alb dată comisiei, uh, nu știu dacă suntem de acord. Ați mai adăugat încă un punct în intervenția dumneavoastră dora, orală acum. Un, un alt element care poate să fie supus interpretării. De asemenea, un al doilea element este comoditatea pentru practicile comerciale. Poate trebuie să găsim ceva, o exprimare mai bună în diverse limbi. Ați spus că convergența cu îmbunătățirea pieței interne. Nu spuneți acest lucru în text, dar ați spus-o în această dimineață, suntem de acord, și administrarea probei în proceduri care uh, proceduri sunt diferite din punct de vedere juridic în diversele state membre. Însă aici trebuie să ne gândim la felul cum se uh, leagă diversele drepturi în statele membre. Eu am o problemă în legătură cu care va trebui să discutăm ce se va întâmpla în cazul în care vor exista în care, uh, din diverse motive, tribunalele nu au fost sesizate de către consumatori, fie din cauza că consumatorii nu vor sau nu știu acest lucru. De aceea, se poate spune că dacă nu există un arbitraj judiciar, acesta nu este un criteriu de uh, armonizare națională. Uh, vă aflați aici chiar Uh, pe marginea prăpastiei. Fie cădem de o parte, fie de alta. Însă aș dori să vă spun în final, pentru noi, liberalii, noi suntem grupul de centru. Dumneavoastră spuneți că sunteți de centru. Însă eu vă spun că în propunerea dumneavoastră există și îmbunătățiri pentru consumatori. Nu contest acest lucru. De exemplu, faptul că piesele de schimb sunt incluse în garanția uh, din contractul de vânzare. Acest lucru mi se pare o îmbunătățire. Afirmarea clară că uh, instalarea proastă a unui bun este un uh, defect de conformitate. alegerea formului de către, de către consumator, iarăși mi se pare utilă cu condiția ca aceasta să fie proporționată. De asemenea, uh, a insistat asupra căilor de atac. Trebuie să distingem comerciantul final și lanțul care începe cu producătorul. În articolul 26, re, 27 bis, reintroduceți acest aspect. Mai rămâne, însă încă anumite puncte de întrebare. La articolul 26, însă cu o mică nuanță. Mențineți posibilitatea de uh, reziliere a contractului, însă o puneți ca un fel de element uh, de rang 2. Evident, acest lucru înseamnă că dreptul de retractare Uh, din engleză ar trebui să fie reintrodus ca excepție propusă statelor. Însă nu este un element care este propus ca o generalizare. Eu aș fi dorit ca acest lucru să fie propus uh, ca uh, primă opțiune și trebuie să mai discutăm despre acest lucru. Încă un element introducerea unui termen suplimentar în cadrul nerespectării uh, termenului de livrare. Acest lucru uh, degradează dreptul consumatorului, pentru că în Franța, dacă uh, termenul de livrare nu este respectat, există dreptul de rezilierea contractului. Introduceți un lucru care poate să fie considerat ca o îmbunătățire Consumatorul poate să fie rambursat în caz de defect de conformitate. Spuneți că uh, um, consumatorul trebuie să-și dea consimțământul, însă acest lucru trebuie făcut înainte de reparație sau după sau cum. Uh, de asemenea, mai există clauzele individual negociate de la capitolul 30. Există posibilitatea ca în anumite cazuri consumatorul să fie abuzat pentru că este suficient să se adauge o frază în plus într-un contract tip și prin această frază contractul nu va mai putea fi aplicat. După cum ați spus, avem trei luni pentru a găsi compromisuri. Uh, noi avem un obiectiv major de a nu duce la o scădere a drepturilor consumatorilor în toate statele. Nu putem să ne întoarcem acasă și să le spunem consumatorilor că vor avea mai puține drepturi. Uh, vă rog să îmi cer să mă iertați pentru intervenția destul de lungă. Faptul că sunt francez nu are nicio legătură cu campionatul mondial de fotbal și prestația echipei noastre. Uh, uh, fac însă o, o comparație. Sunteți ca și un patinor ar- artistic. Uh, însă de agilitatea dumneavoastră depinde ceea ce uh, vom putea găsi ca și compromis pentru Um, piața internă și programul dumneavoastră liber înseamnă că trebuie să găsim împreună ceva original, uh, ceva poate puțin riscant, dar pentru a avea o notă bună la sfârșit trebuie să reușim uh, și în uh, figurile impuse în acest program liber. Vă mulțumesc pentru abordarea foarte pragmatică. Nu știu pe cine veți susține în meciul de sâmbătă, însă uh, sunt sigur că îl veți urmări cu mare interes. Domnul Turnen, stimați colegi, v-aș îndemna uh, să puneți accentul pe problemele structurale, pentru că uh, sunt sigur că domnul Schwab va avea o dezbatere mai detaliată cu raportorii din umbră ulterior. Thank you, Mr. Chair. Og tak til ordføreren for hans rapport. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnului raportor, pentru acest document. Și, în primul rând, aș dori să vă spun că acest domeniu este unul vast și complex. Iată de ce um, sarcina noastră este una titanică. Pentru raportorii și raportorii din umbră trebuie analizat fiecare articol să vedem care este sensul și care sunt referințele încrucișate. Cum am spus, este o sarcină titanică. Astfel încât observațiile mele astăzi sunt provizorii. În primul rând, mă bucur că ați ținut cont de criticile aduse în ceea ce privește distribuția. Acest lucru mi se pare pozitiv. Mai am unele îndoieli în ceea ce privește, bun, așa cum spunea Evelyn, capitolele 1, 2 și 3 și care este statutul acestora. Ar trebui poate să fie rescrise fiindcă am eliminat atât, o parte atât de mare a textului, încât uh, nu știu dacă mai dorim să menținem directivele existente. Va trebui să revizuim textul. Dacă am înțeles eu bine, avem nevoie de un text consolidat, fiindcă e important acest lucru pentru raportorii din umbră. Bine, vreau și eu, vrem cu toții să avem câteva săptămâni de vacanță, deci până la urmă nu mai avem, nu ne mai așteaptă chiar trei luni fix. Dorim să avem dezbaterea pe fond cât mai repede cu putință. Și să aceasta să aibă loc cel puțin pe 20 septembrie, ca să putem lucra cum trebuie. Bun, asta în primul rând. În al doilea rând, în ceea ce privește capitolele pe care le-ați prezentat astăzi, uh, Într-adevăr, aici au avut loc niște îmbunătățiri, dar așa, cum spune și domnul Roșfor, au avut loc și niște înrăutățiri în același timp. Vorbiți de calea de mijloc. E bine, lucrurile nu sunt atât de simple. Cum să vă spun? Am definit principiul de bază. De la început este vorba de articolul 4 dorim să avem o bază care să, ar, să fie în armonizare totală cu excepțiile. Și spunem că punctul de plecare este minimum, iar în alte capitole spunem că punctul de plecare este maximul. Nu mai este limpede situația. Ar trebui ca în fiecare capitol să avem o definiție pentru armonizarea capitolului respectiv să vedem care sunt articolele care vor fi supuse unei armonizări totale. După mine, această abordare ar fi mai um, logică. Capitolul 4. Mă grăbesc, domnule președinte, într-adevăr. S-au mai spus niște lucruri aici, nu doresc să le repet. Termenul suplimentar de șapte zile nu avantajează neapărat consumatorul, fiindcă, iată, Trecem aici și eh, ajungem la 37 de zile, de la 30 pentru rezilierea unui contract. Deci aceste uh, șapte zile nu știu sigur, o să vedem dacă sunt într-adevăr în sprijinul consumatorului. Articolul 24, în ceea ce aici este vorba de armonizare totală. Haideți să ne mai gândim totuși, fiindcă uh, Aici intervenim în legislația națională pentru a vedea dacă un bun respectă contractul de cumpărare. Este o ingerință în legislația națională. Mă întreb dacă oare armonizarea totală este cea mai bună soluție. E cam periculos. Articolul 26. Evelyn și domnul Rochefort au vorbit deja despre acest articol. Toate bune și frumoase putem spune că statele membre uh, Uh, se pot folosi mai mult de această cale de mijloc dacă aceasta este proporțională și eficientă. Dar, până la urmă, cine va hotărâ dacă este eficientă și proporțională? Va exista o analiză mănunțită, vreun test? Care sunt criteriile de stabilire a proporționalității și eficienței? Cine va hotărâ dacă se ține într-adevăr cont de interesele consumatorilor? Aici există o anumită lipsă de transparență. Aș vrea să știu ce părere au juriștii din statele membre. Uh, o să-și smulgă pur și simplu părul din cap pentru a ști ce, pentru că nu vor ști ce trebuie făcut. Același lucru este valabil și pentru articolul 28. Domnul Roșfor a spus că este un articol interesant. Într-adevăr, dar am unele îndoieli, fiindcă uh, se creează o incertitudine. Ar trebui să mai discutăm în profunzime, fie aici, fie în cadrul unei, reuni- unei reuniuni a raportorilor din umbră. Artic- capitolul 5, articol 30, dacă înțeleg eu, aici se limitează sfera de aplicare la anumite tipuri de contracte. E, e bine sau trebuie să fie acoperite și clauzele negociate individual? Nu vreau să intru prea mult în amănunte. Așa cum a propus și domnul Harber, va trebui să avem um, o reuniune a raportorilor din umbră pentru a încerca să prezentăm un nou text. E bine că nu v-ați grăbit dumneavoastră, dar trebuie să nu ne obligați nici pe noi să ne grăbim pentru a putea să lucrăm cum trebuie. Iată de ce vă propun să așteptăm până pe 20 septembrie ca să ne putem gândi cum trebuie și să cooperăm eficient până atunci. Într-adevăr, s-au adus unele îmbunătățiri. Trebuie recunoscut acest fapt. Dar, în egală măsură, va trebui să înaintăm amendamente și după aceea să mai discutăm. Vă mulțumesc. Raportorul din umbră al grupului meu nu este aici, dar am vorbit cu el, așa că aș dori să fac câteva observații pe care să le fac și în calitate de președinte. După mine, Uh, documentul uh, inițial uh, al domnului Șva, pe care îl avem cu toții, poate nu l-ați adus, dar poate unii l-ați, aveți deja în agenda, care după mine era o prezentare mult mai clară, iar cel pe care ni l-ați prezentat astăzi este o viziune mai monumentală a propunerii, să spunem așa, ceea ce poate că ne-a nelămurit un pic. Fiindcă aici era vorba de armonizarea totală a capitolelor 2 și 3 și armonizare selectivă la 4 și 5 și unele idei noi la capitolul 6 privind modul în care Comisia și statele membre trebuie să conlucreze și cum această propunere a devenit de la una armonizată pe deplin la o propunere mixtă. Aici uh, trebuie să avem niște elemente mai pline de imaginație, uh, ceea ce, dorește, ce se dorește prin uh, revizuirea interpares și să se ajungă la o armonizare la nivel înalt până la urmă. Aveți dreptate, doamnă, ar fi bine ca raportorii din umbră să cadă la un acord în ceea ce vește condițiile de bază și după mine este limpede în calitate de președinte că majoritatea acestei comisii nu dorește o scădere a armonizării față de nivelul actual. Dar uh, armonizarea nu, nu trebuie, o armonizare ulterioară nu trebuie să-i dezavantajeze pe consumatori și trebuie să ne asigurăm că acest lucru nu se întâmplă. În același timp, într-adevăr, uh, trebuie să ne dorim acolo unde se poate să existe armonizare. M-a îngrijorat analiza dumneavoastră de clauze negre și gri, dat fiind uh, directiva privind practicile uh, neloi, neloiale, uh, practice comerciale neloiale. Uh, am căzut de acord asupra unei liste negre, iar statele membre vor, vor putea face adăugiri acolo, dar unele clauze de pe lista neagră se vor putea regăsi pe lista gri uh, în altă țară sau invers. Nu cred că aceasta este o abordare rezonabilă și dacă am avea o astfel de abordare, ar trebui cel puțin să existe niște clauze de listă neagră armonizate pe care statele membre să le accepte, astfel încât ca pentru operatorii economici care vor trebui să aplice dispozițiile, aceste dispoziții în contracte, să, lucrurile să fie mai clare. Astfel încât eu vă propun să vă întâlniți cu raportorii și cu raportorii din umbră până pe 12 iulie, când vom avea din nou acest punct pe ordinea de zi, la acea dată ar trebui, acum că avem textul consolidat, să ne concentrăm asupra unor obiective strategice pentru fiecare punct, după care vom avea timp, timp suficient până la amendamente și dacă raportorii din umbră sunt de acord, Cred că putem înregistra progres aici și sper că doamna Gebhardt va reuși mai apoi să fie de acord cu această abordare după ce o va fi analizat și dacă se va întâmpla așa, vom trece mai apoi la amănunte. Dar nu vreau să ne regăsim într-o situație, și vă spun asta în calitate de președinte, într-o poziție în, în care uh, raportorii de, din umbră nu sunt de acord cu structura propunerii înainte să ne ocupăm de detalii. Îmi pare rău că domnul Roșfor nu mă ascultă, fiindcă e important ce spun. Uh, fiindcă eu aș dori, v-aș ruga în următoarele două săptămâni să cădeți de acord asupra unei structuri de bază a propunerii, ehm, să vedem cum putem îmbina aceste elemente cruciale și folosesc acest tabel și nu celălalt, după care vom avea un punct de plecare foarte bun pentru a ajunge la un rezultat solid. Vom avea foarte multe amendamente, fiindcă nu vom cădea tot timpul de acord Uh, mai ales în ceea ce privește nivelul minim de armonizare, dar aș dori să avem o abordare strategică pe care să ne o puteți prezenta pe 12 iulie ca un punct de plecare. Cred că aceasta ar fi abordarea cea mai rezonabilă. Domnule Triantafilidis, doriți să spuneți ceva? Avem trei minute, dacă nu, poate după voturi. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, în ceea ce privește uh, capitolele 4 și 5 în amendamentele propuse, uh, eu zic că s-a înregistrat progres în ceea ce privește armonizarea de plină. S-au introdus unele dispoziții care ar permite statelor membre să ajungă la un nivel de protecție mai ridicat. În această directivă Trebuie să ne menținem poziția, să fim fermi pe poziție și să nu renunțăm prea mult în ceea ce privește uh, uh, în fața Comisiei și Consiliului, în ceea ce privește returnarea bunurilor. Nu sunt sigur dacă această idee enunțată aici îi va ajuta pe consumatori sau pe comercianți. Cred că consumatorii ar trebui să aibă un drept imediat de despăgubire dacă au primit bunuri defectoase. În ceea ce privește 26, schimbările de la punctul 1 și 2 sunt binevenite, aducând limpezime textului. Dar acolo unde se restricționează dreptul consumatorului de a rezilia contractul de vânzare, nu, acest lucru nu, nu e bine aici. Ce înseamnă conformitate minoră. La 28 este vorba de posibilitatea statelor membre de, de a prelungi garanțiile pentru o perioadă care depășește 2 ani. Acest lucru este foarte important, dar raportorul a eliminat partea cu, înloc, cu dacă bunurile sunt înlocuite, garanția nu va mai fi prelungită, iar la 5, armonizare minimă, este scopul aici. și cred că în ceea ce privește lista neagră, aceasta nu îmbunătățește neapărat lucrurile. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și eu. Dau cuvântul raportului de aviz uh, de la Comisia Jurii, doamna Wallace. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și pentru invitația de a participa la ședința dumneavoastră de astăzi. Îi mulțumesc domnului Schwab pentru activitatea sa din punctul de vedere a comisiei noastre, acum urmează să analizăm uh, îndeaproape documentul uh, în ansamblu. E foarte greu să mă exprim acum. Ascultând dezbaterea de astăzi, simt că dacă vrem să ne atingem scopul final, n-ar fi trebuit să începem de aici și nu cumva toată, toată treaba asta devine prea complicată. Sunt de acord cu dumneavoastră, domnule președinte. Dacă nu reușim să cădem la un acord asupra structurii, ne va fi aproape imposibil să mai înaintăm. Dar mă gândesc la Comisia Jurii și mai târziu astăzi o să particip la reuniunea grupului de experți privind proiectul dreptului contractual care se întâlnește aici la Bruxelles, iar în acest grup părerea este că trebuie să existe un nivel înalt de protecția consumatorului în ceea ce privește chestiunile contractuale în acest text. Altfel, acest, acest document nu va deveni un instrument opțional. Poate e o atitudine mai simplă decât discuția de astăzi. Dar încă o propunere vă mai fac. S-a vorbit astăzi despre dreptul britanic de a respinge ca una dintre dificultățile în ceea ce privește drepturile consumatorilor și s-a dat și un exemplu francez și unul uh, german. După mine ar fi bine să avem o listă a celor uh, chestiuni unde, se, unde va exista o reducere a drepturilor, unde vom avea un uh, obstacol și să vedem dacă nu cumva am putea să rezolvăm mai întâi chestiunile anevoioase și asta ar putea fi o abordare după mine. Acestea fiind spuse, da, într-adevăr, s-ar putea să fie o listă lungă de elemente uh, care să ne pună probleme, dar trebuie rezolvată într-un fel sau altul. Mulțumesc foarte mult, Diana Wallace. Avem uh, într-adevăr această listă încă înainte de alegeri, fiindcă am cerut lui da, Digi Sanco să ne dea această listă. Și în ceea ce privește mm, cadrul de referință comun, care cred că mm, uh, intra și în uh, structura monumentală a lui Andrew Schwab, uh, cred că la nivelul, uh, structura tip casă, la nivelul uh, mm, hornului. Și uh, Eh, domnul raportor nu mă ascultă, spune domnul președinte. Mă ascultai? Nu. Vorbeam despre sistemul de referință comun pe care l-ai inclus în structura tip casă și poate va trebui să avem și un sistem de tranziție la capitolul 6. Acum trecem la vot. Înainte de a trece la acest vot al conținutului privind cele două rapor, rapoarte, aș dori să vă... Vă, vă rog, faceți liniște. Um, this is an important item. Um, as you know, the... Um, can we please... Vă rog frumos, faceți liniște. Please. Um, the committee is... Comisia este responsabilă în temeiul dispozițiilor privind comitologia de toate propunerile despre care am discutat uh, în mandatul trecut și în acesta în ceea ce privește normele de aplicare. Procedura normală este să analizăm chestiunea în detaliu în discuția cu coordonatorii pentru a vedea dacă credem că Comisia și-a a abuzat de puterile sale de implementare în instrumentul inițial, dacă măsurile propuse nu sunt compatibile cu obiectivul și conținutul instrumentului, sau măsurile propuse nu respectă principiul de subsidiaritate sau proporționalitate. Lucru important și sunt sigur că înțelegeți asta. Ieri, în detaliu, am analizat împreună cu Comisia regulamentul de implementare în legătură cu produsele de focă și doamna Wallis, ca raportor, ne-a ajutat să adoptăm în mandatul trecut un astfel de raport. Comisia ne-a trimis un proiect de măsuri de implementare pe care l-am primit pe 19 mai și până în 19 august dispunem de timp pentru a-l analiza. Însă Reglementarea însăși trebuie să intre în vigoare pe 20 august, deci aceste norme de aplicare. 20 august 2010, în câteva luni așadar. Trebuie așadar să aprobăm aceste norme foarte din timp, e clar. Ieri cu Comisia am discutat detaliile în întâlnirea coordonatorilor, care au analizat lucrurile și au votat cu o abținere în sensul recomandării să nu ne opunem normelor de aplicare, deci să votăm pentru. Și încercăm să obținem o aprobare cât mai rapidă pentru a ne asigura că în momentul în care măsurile intră în vigoare pe 20 august, normele de aplicare vor fi în vigoare pentru a le însoți. Cred că e un punct extrem de important acesta și l-am analizat în detaliu. Așadar, vom vota pe acest punct în curând, dar înainte de asta îi permit doamnei Wallis, care a fost raportor pe această directivă, să-și adauge propriile comentarii. E mai familiarizată cu conținutul regulamentului decât oricine, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că noi cu toții am devenit uh, destul de familiarizați cu acest subiect luna trecută. A fost o dezbatere lungă, însuflețită, toate grupurile politice s-au implicat pentru a ajunge la acest text final asupra căruia ne-am pus de acord. Lucrurile sunt extrem de complicate. Trebuie să punem în aplicare acest regulament foarte atent pentru a ne asigura că anumite părți încă sunt uh, protejate, comunitățile trebuie să fie protejate uh, pentru a-și continua subzistența și comerțul acesta, însă activitățile pur comerciale de astfel de produse trebuie încetate. Produsele acelea nu trebuie să ajungă în Uniunea Europeană. Deci uh, am vorbit cu Comisia, am avut uh, ambiții înalte în ceea ce privește normele de aplicare. Cei care au participat la întâlnirea de azi noapte au auzit în detaliu din partea Comisiei ce au făcut cu ce le-am cerut noi, de unde au avut inspirație în legătură cu alte instrumente legislative similare. Și a existat și un raport detaliat pe care Comisia l-a elaborat în mod independent pentru a evalua punerea în aplicare și normele de aplicare. Sunt convinsă că munca a fost echilibrată și cred, domnule președinte, că în uh, lumina a ceea ce ați spus dumneavoastră foarte clar, Parlamentul trebuie să respingă sau să pună sub semnul întrebării sau că nu ar trebui să pună sub semnul întrebării normele de aplicare pe acest regulament. Dacă am face asta, ne-am afla într-o situație extrem de dificilă. Ați spus asta. Uh, există data aceea intrării în vigoare, noi ne-am dorit o dată destul de apropiată, august, și dacă ne-am opune normelor de aplicare, am împiedica intrarea în vigoare și cred că a existat mult lobby din partea cetățenilor Uniunii Europene și cel mai bun sens pentru a veni în întâmpinarea acestor preocupări ar fi să ne asigurăm că această legislație este în vigoare și este pusă în aplicare. Comisia trebuie să raporteze doar anul viitor, în 2011. Deci cred că suntem protejați și spuneam, cel mai bun lucru pe care putem să-l facem este să punem lucrurile în mișcare. Asta ar fi cea mai bună cale de urmat acum. Așadar, rog colegii să voteze pentru aceste norme de aplicare. Mulțumesc! Doamna Gebhardt a indicat că dorește să ia cuvântul, deși nu intenționam să avem o dezbatere. Vă rog așadar domnule Grupului meu i-am recomandat să se abțină, vă voi explica de ce, pentru ca oamenii să știe despre ce este vorba. Ieri seară, în întâlnirea coordonatorilor, m-am abținut de la vot. Pentru că în ceea ce privește procedura, am mai avut uh, două, trei neclarități. Nu înțeleg de ce dispozițiile de aplicare, textul regulamentului, sunt discutate într-o formă modificată. Există concepte sau termeni precum non-profit, non-profit, care au fost lăsați deoparte. Și în ceea ce privește procedura, trebuie să spun că lucrurile nu mi-au fost prea clare. Nu am votat împotrivă, pentru că a existat o întrebare din partea președintelui și Comisia a dat un răspuns foarte clar la această întrebare. Președintele spusese că în textul inițial al regulamentului, în articolul 3, exista un limbaj foarte clar care fusese folosit, o terminologie foarte clară și că așa stăteau lucrurile și în ceea ce privește normele de aplicare. Textul acesta foarte clar a servit ca bază pentru normele de aplicare și întrebarea a fost așa stau lucrurile, comisia a răspuns că da. De aceea spun că nu respingem normele de aplicare, Însă există acest element de nesiguranță, și anume, de ce în normele de aplicare există o formulare diferită față de formularea folosită în textul regulamentului, în corpul dispozitiv? Nu știu de ce stau așa lucrurile, așadar i-am recomandat grupului meu să se abțină. Mulțumesc! Nu am dorit să avem o dezbatere completă, spune președintele, însă dacă sunteți interesați și trebuie să avem o dezbatere pe acest punct, trebuie să o organizăm după masă pentru că trebuie să votăm în această dimineață și doamna Rule și doamna Reuter doresc să intervină, dar și alții. Coordonatorii au discutat pe acest text, informația nu s-a făcut publică. Aceasta este recomandarea coordonatorilor să votăm pentru, însă dacă nu acceptați, putem avea o dezbatere. Trebuie să hotărâm astăzi pentru că este foarte strâns calendarul de lucru. Știu că ajung foarte târziu aceste norme de aplicare, însă doamna Oli spunea și sunt de acord. E fundamental să discutăm astăzi. Secretariatul vă va pune la dispoziție toate documentele și în comisie vom discuta după masă despre acest subiect, pentru că e singura posibilitate pe care o avem de a dezbate în detaliu. Asta dacă nu doriți să votăm acum fără niciun fel de discuție, eu accept orice posibilitate. Anunțați-mă cum doriți să facem. Deci atunci adăugăm uh, un nou punct pe ordinea de zi pentru după masă. Detaliile normelor de aplicare apar pe website și textul propriu-zis este disponibil și va exista un vot imediat după. Deci dacă doriți să votați, să fiți acolo la 16.30 după masă. Toată lumea este de acord? Bine, așa facem atunci. La ce oră va fi votul? Depinde de discuție, spune președintele, nu știu cât va dura. Dacă doriți să votați, fiți acolo la 16.30 pentru a putea participa la dezbatere. Va fi posibil să avem și comisia prezentă acolo pentru a putea oferi explicațiile oferite aseară? Evident, vom invita comisia și sper că reprezentanții comisiei vor putea veni. Christian, propun să votăm acum. Să vedem dacă propunerea este sprijinită de majoritatea comisiei și apoi să votăm. Doamna Rule. Mulțumesc. Nu cred că s-au oferit orientări foarte bune. Domnule Harbour, știți că în momentul în care am votat data trecută, raportul a fost în minoritate, poziția domniei sale nu a fost confirmată de comisie. Așadar, uh, Cred că raportorii ar trebui să aibă posibilitatea de a spune ceva, chiar dacă reduceți timpul de vorbire. Însă, într-un caz ca acesta, raportorul nu poate vorbi în numele întregii comisii de lucru și nu cred că această procedură este corectă. Nu cred că raportul a vorbit în numele Comisiei de Lucru. Am cerut doamnei Wallis părerea, pentru că, evident, domnia sa a fost raportorul pe acest punct. Mă voi asigura că uh, actuala comisie este implicată în decizie, evident dar mă bucur să votăm acum în legătură cu votul, dacă votăm acum sau nu, dar eu uh, aș dori ca toată lumea să fie mulțumită și să avem posibilitatea de a discuta în detaliu subiectul. Deci vă propun de fapt să discutăm după masă acest punct. Mi se pare că e cea mai bună propunere deocamdată. Mulțumesc, domnule președinte. Problema este că nu toți vom fi aici după masă prezenți. Deci dacă nu putem face lucrurile uh, Uh, în această dimineață, poate ar trebui să amânăm lucrurile până la începutul lui iulie. Problema este cu începutul lui iulie că ne depășim calendarul de lucru. Nu e vina mea, abia am uh, primit normele de aplicare. Aceasta este prima posibilitate de a discuta acest subiect, de asta trebuie să o facem după masă, ca să respectăm calendarul de lucru. De asta am menționat acest punct pe ordinea de zi azi, după întâlnirea coordonatorilor de ieri. Mă tem că nu există altă posibilitate. Cam atâta pot să vă spun acum. Deci discuția va avea loc la 16.30 după masă. Vom invita comisia și trebuie să ne asigurăm uh, că veți fi și dumneavoastră prezenți pentru a putea vota pe această propunere. Vă rog. Domnul Arias. Da, mulțumesc. Eu nu pot să modific programul pentru după masă, plec în Spania și dacă dorim să avem dezbaterea în această după masă, propun să votăm în alt moment, când vom fi toți gata să votăm. Problema este, spune președintele, da, Cristi- Cristian Bușoi, te rog. Domnule președinte, am făcut o propunere formală. Să vedem dacă propunerea mea de a vota acum obține majoritatea. Dacă da, bine, dacă nu, da, suntem în democrație, majoritatea câștigă. Doamna Rule. Mulțumesc. Dacă toți coordonatorii am putea sau am fi putut să exprim, explicăm uh, poziția noastră într-o jumătate de minut, am putea merge înainte cu votul. Nu înțeleg de ce procedăm așa. Bine, putem face și asta dacă e o alternativă viabilă. Deci coordonatorii care doresc să explice poziția, doamna Gebhardt a făcut-o, doamna Rule, doriți să faceți acest lucru, vă rog. Da, mulțumesc, voi fi succintă, domnule președinte. Eu aș recomanda ca grupul meu să voteze pentru. Motivele sunt următoarele. Există riscul ca interdicția de import să fie eludată și, evident, am auzit din partea Comisiei două clarificări care m-au convins. În primul rând, și de asta am recomandat ca grupul meu să voteze pentru, este că dacă analizăm textul legislativ existent, acesta continuă să fie baza, fundamentul pentru tot, deci mă refer la textul pe care l-am adoptat inițial și al doilea motiv, pe 12 august, august trebuie să începem cu punerea în aplicare, cu implementarea, căci altfel ne vom găsi în aceeași situație în toamna când începe vânătoarea în Canada. Și apoi oamenii ne vor arăta cu degetul că n-am făcut nimic. Deci suntem sub presiunea timpului și ar fi corect să votăm astăzi. Și apoi, uh, în 2011, vom primi oricum raportul Comisiei. Domnul Schwab, doriți să vorbiți în numele grupului dumneavoastră? Ne puteți spune care este poziția dumneavoastră? Mulțumesc, domnule președinte. Eu sprijin totalitate poziția doamnei Rule. Domnul Bușoi. Domnule președinte, am avut o discuție seara trecută. Știu că este o chestiune sensibilă aceasta. Știu că am primit e mail de la diferite organizații de protecție a mediului și de protecție a animalelor. Însă, Ideea este nu să redeschidem acum discuția, dezbaterea dacă putem și anume să comercializăm produse din focă de la populațiile indigene respective au ba, pentru că asta s-a hotărât deja de Parlamentul European. Ideea este să vedem dacă regulamentul original este pus în aplicare corect prin noile norme de aplicare și dacă avem motive solide și iar ni s-a explicat care este procedura, atunci avem nevoie de motive solide pentru a respinge această propunere a Comisiei Europene. Și un alt argument ar fi că acest regulament intră în vigoare în august, așadar nu vom rezolva prea multe dacă ne opunem acum. Consider așadar că ar trebui să continuăm să um, hotărâm să votăm acum și să aprobăm propunerea Comisiei Europene. Da, am auzit din partea tuturor coordonatorilor acum ce am auzit din partea tuturor coordonatorilor și atunci sugerez să votăm. Suntem de acord cu recomandarea coordonatorilor de a nu ne opune măsurile de implementare cine este pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cel de-al doilea punct. Comisia este atunci de acord cu faptul că trebuie să cerem președintelui uh, conferinței uh, comitetelor pentru aprobare rapidă, pentru a obține aprobarea înainte de intrarea în vigoare a directivei. Pentru, împotrivă, se adoptă. Mulțumesc foarte mult! Dacă doriți detalii, avem detaliile disponibile. Să trecem la celelalte voturi atunci. Putem verifica. Vom folosi votul electronic, așadar să verificăm că toată lumea are cartelele de vot, vă rog. Votul pentru PPE, toți membrii PPE să voteze, vă rog frumos. Votul s-a închis, câți avem? Se pare că 12. Trebuie să avem 14, deci insuficient. Încă o dată, vă rog frumos. Votul pentru PP s-a deschis. Da, e bine. 14. 15 acum. Vă rog. Cine a votat târziu? Cineva să nu voteze aici, spune președintele. Domnul Caras nu va vota. Bine. Mai există persoane din partea PP care doresc să voteze și nu pot? Vă abțineți bine? Cine este pentru din PP? Bine. Deci pentru, vă rog să votați acum. Acum avem 15. Vă rog, o persoană să nu voteze. S-a închis votul. Pentru membrii socialiști. Cei pentru? 8. Avem nevoie de întărire astăzi. Da, avem patru liberali și așa mai departe. E bine. Bun. Domnul Traskovski, proiectul domniei sale de raport în legătură cu Elveția, piața internă, UE. Domnul Traskovski, doriți să spuneți câteva cuvinte înainte de a vota? Mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat cu acest raport, în primul rând secretariatului, grupului meu politic consilierilor, tuturor raportorilor din umbră care au lucrat foarte mult pentru a pregăti acest raport pentru astăzi. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Votăm alinatul 7. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 2, tot al domnului Croisman. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. amendament oral la paragraful 10. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 10A 9 amendamentul 3 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 3 este caduc. Paragraful 10B 9 amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Paragraful 12a. 5 cu amendament oral pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 5 este caduc. Amendamentul 6 al domnului Kreuzmann pentru, împotrivă, se adoptă. 7 al domnului Kreuzmann pentru, împotrivă, se adoptă și acesta. 8 cu amendament oral al domnului Kreuzmann pentru, împotrivă, se adoptă. 9 al domnului Kreuzmann pentru, împotrivă, se adoptă. 10 cu amendament oral pentru, împotrivă, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, se adoptă. Și vot final prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 32 pentru, 2, împo- 2 voturi împotrivă și 0 abțineri. Felicitări, domnule Traskovski. Uh, Trecem mai departe la raportul domnului Arias în legătură cu realizarea pieței interne în ceea ce privește comerțul electronic. Domnule raportor, doriți să spuneți ceva înainte de a trece la vot? Uh, eh, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc grupurilor politice pentru conlucrare. Datorită lor am uh, înregistrat multe progrese. Mulțumesc raportorilor din umbră și secretariatului și uh, grupului. Foarte bine, trecem atunci la vot. Amendamentul 49 pentru, împotrivă, se adoptă. 50 și 56 pentru, împotrivă se adoptă. 51 al lui, lui Greg pentru, împotrivă se adoptă. 52 pentru, împotrivă se adoptă. 53 pentru, împotrivă se adoptă. 54 domnul de Iong pentru, împotrivă se adoptă. 59 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la amendamentul 55 pentru, împotrivă, se adoptă. 58 al domnului de Ion pentru, împotrivă, respins. 57 Corea de Campos pentru, împotrivă, se adoptă. Acum un amendament de compromis 1 pentru, împotrivă, se adoptă. Deci 61, 60 și 63 sunt caduce. Și trecem la 66. 62 nu era în compromis. Deci, 62. Pentru, împotrivă, respins. Trecem la 66. Sau, nu, nici 65 nu era în compromis al doamnei Turunen. Cine este pentru 65, împotrivă, respins. Deci, trecem la 66. Domnul Roșfort, vot pe părți. Prima parte, cred că vom vota electronic. S-a votat, s-a deschis votul pe prima parte din amendamentul 66. Uh, the vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua din 66. Vot electronic de asemenea. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul și se adoptă și partea a doua. Trecem la amendamentul 68 a domnului Schwab. Cred că votăm electronic și pe acesta. S-a deschis votul. S-a închis votul și s-a adoptat cu 17 la 15. Amendamentul 67 a fost Nine is next. Uh, so, yeah. Uh, uh so, uh, uh, amendment 69. Amendamentul 69. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă? Avizul ITRE, paragraful 13, pentru, împotrivă, se adoptă. ITRE 14, pentru, împotrivă, se adoptă. ITRE 30, pentru, împotrivă se adoptă. Paragraful 6, amendamentul 70 pentru, împotrivă, se adoptă. 71 pentru, împotrivă se adoptă. Jurii 11 pentru, împotrivă se adoptă. Jurii 12 pentru, împotrivă se adoptă. 72 și 73 pentru, împotrivă se adoptă. ITRE 6 pentru, împotrivă, se adoptă. 76 Al doamnei Corhola pentru, împotrivă, respins. 74 pentru, împotrivă, se adoptă. 75 este un amendament lingvistic, deci nu îl supunem la vot. Juri 1 pentru, împotrivă se adoptă. Itere 17 pentru, împotrivă se adoptă. 77 pentru, împotrivă se adoptă. 78 al raportorului pentru, împotrivă se adoptă. Jurii, paragraful 2, pentru, împotrivă se adoptă. Jurii 15 pentru, împotrivă se adoptă. ITRE 3 pentru, împotrivă se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis 2 pentru, împotrivă se adoptă. Trecem acum la ITRE 2 pentru, împotrivă se adoptă. și jurii 13 ca adăugire. Pentru, împotrivă, se adoptă. Paragraful 8A9, amendamentele 85, 84, 98 pentru, împotrivă, se adoptă. ITRE 15 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 3 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la amendamentul 86 ca adăugire. S-a deschis votul electronic pe amendamentul 86. The vote is closed. That's carried by 21 votes. S-a închis votul și se adoptă. ITRE 31. Pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 90 a fost retras. 91 pentru, împotrivă se adoptă, 92 pentru, împotrivă se adoptă. Amendamentul de compromis 4, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem atunci la trecem la jurii 16 și 3 4 ca adăugire. Pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 101 pentru, împotrivă, vom reverifica electronic. Amendamentul 101. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 22 la 12. Amendamentul 102. S-a deschis votul. The vote is open on 102. The vote is closed. S-a închis votul și se adoptă cu 18 la 15. Amendamentul 99 pentru, împotrivă se adoptă, 100 pentru, împotrivă se adoptă, 103 pentru, împotrivă se adoptă. Amendamentul de compromis 5 la paragraful 11 pentru, împotrivă, se adoptă. Și ajungem la 110 ca adăugire. Pentru, împotrivă, se adoptă. 113. Pentru, se adoptă. 114. Pentru, împotrivă, se adoptă. Și putem lua amendamentele I3 în bloc 16, 18, 19, 20, 21. În bloc? Nu? Da? Deci în bloc I3 16 până la 21 pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 116 pentru uh, s-a deschis votul electronic. S-a închis votul. Se adoptă cu 20 la 12. 115. Pentru, împotrivă, se adoptă. ITRE 7. Pentru, împotrivă, se adoptă. Și ajungem la 120, care a fost retras. 118 pentru, împotrivă, se adoptă. 117 pentru. Cred că vom vota electronic. Amendamentul 117. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 23 la 12. 119 este amendament lingvistic. 121, 124, 122, 123 pentru, împotriva se adoptă. Jurii 14 pentru, împotriva se adoptă. ITRE 1 pentru, împotriva se adoptă. 125 pentru, împotriva se adoptă. Jurii 8 pentru, împotriva se adoptă. Jurii 17 pentru, împotrivă, se adoptă. 126 pentru, împotrivă, se adoptă. Și amendamentele jurii 5, 6 și 10 le putem vota în bloc pentru, nu? Nu, nu vreți să le votăm în bloc? Deci, deci, jurii 5 pentru, împotrivă, se adopte jurii 6 pentru, împotrivă, se adopte jurii 10 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 127 al doamnei Turunen pentru, împotrivă, respins, 128 pentru, Cred că vom vota electronic. S-a deschis votul. 128 al domnului Roșfor. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a, este respins cu 21 de voturi la 12. 129. S-a deschis votul electronic. S-a deschis votul pe 129. S-a închis votul. Se adoptă cu 17 la 16. ITRE 22 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 130 până la 132 pentru. S-a deschis votul electronic. 130, 131 și 132. S-a închis votul. Se adoptă cu 26 la 7. 134 pentru, împotrivă se adoptă. Jurii 3 pentru, împotrivă se adoptă. 136 pentru. S-a deschis votul electronic. S-a închis votul. Se adoptă cu 20 la 13. 135 și 137 ca adăugire pentru, împotrivă, se adoptă, I35 pentru, împotrivă, se adoptă, 139 a domnului Grec. S-a deschis votul S-a închis votul. S-a res 20 la 10. 138. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge jurii 19 pentru împotriva se adoptă 140 pentru, împotrivă se adoptă, 141 pentru, împotrivă se adoptă, ITRE 25 pentru, împotrivă se adoptă, juri 9 pentru, împotrivă se adoptă, amendamentul de compromis 6 pentru, împotrivă se adoptă, așa încât ajungem Nu. Trecem la 142. Pentru, împotrivă, este respins. Trecem la jurii 18. Pentru, împotrivă, se adoptă. 146 pentru, împotrivă, se adoptă. 148 a raportorului pentru, împotrivă, se adoptă. Putem să le luăm pe următoarele în bloc, uh, amendamentele jurii și itre ITRE 9, 23, 26 și 27 și 29 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 7 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la ITRE 12 pentru, împotrivă, pentru, împotrivă, se adoptă. Jurii 7 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 153 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 8 pentru, împotrivă, se adoptă. Și trecem acum la ITRE 8. Putem să luăm aceste amendamente în bloc 8, 10, 24, 28? pentru, împotrivă, se adoptă. 158 al raportorului pentru, împotrivă, se adoptă. 160 este caduc. 159 Cred că va trebui să votăm electronic. 159. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. ITRE 11. Pentru? Împotrivă. Se adoptă. 161. Pentru? Împotrivă. Se adoptă. 164 și 165 ca adăugire pentru? Împotrivă. Se adoptă. 166 și 163 pentru? Împotrivă se adoptă. 162. S-a deschis votul. S-a închis votul și a fost respins cu 15 pentru 19, 19 împotrivă. Am ajuns la considerente. Amendamentul 14 pentru împotrivă se adoptă. 15 pentru, împotrivă se adoptă. 16 și 17 pentru, împotrivă se adoptă. 18 pentru, împotrivă se adoptă. 19 pentru, împotrivă se adoptă. 20 și 21 pentru, împotrivă se adoptă. Considerentul jurii A pentru, împotrivă se adoptă. ITRE, considerentul A, pentru, împotrivă, se adoptă. Considerentul C, amendamentul 22, pentru, împotrivă, se adoptă. I3, considerentul B, pentru, împotrivă, se adoptă. Considerentul D și E pot fi luate împreună. I3, D și I3E, pentru, împotrivă, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, se adoptă. 24 și 25 sunt caduce. Trecem la I3C, pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 26, pentru, împotrivă, se adoptă. Considerentul E, amendamentul 27, pentru, împotrivă, se adoptă. Jurii B, pentru, împotrivă, se adoptă. Juri i j I, pentru împotrivă se adoptă. 28 pentru împotrivă se adoptă. 30 pentru împotrivă se adoptă. 29 ca adăugire pentru împotrivă se adoptă și putem lua amendamentele jurii și itre în bloc pentru, împotrivă, se adoptă. Deci se adoptă D, G și F. 31 pentru împotrivă se adoptă, 32 pentru împotrivă se adoptă, 33 pentru împotrivă se adoptă, 35 pentru împotrivă se adoptă, 34. Se adoptă, pentru împotrivă se adoptă. Considerentul E cine este pentru, împotrivă. Se adoptă. 36 pentru, împotrivă. Se adoptă. 37 pentru, împotrivă. Se adoptă. 39 pentru, împotrivă. Haideți să deschidem votul electronic pentru 39. Se deschide votul. Se închide votul, se adoptă cu 20 de voturi pentru. 41. Se deschide votul electronic. Se închide votul. Se respinge cu 18 împotrivă. 42. Cine pentru? Potrivă. Se respinge. 40. Se deschide votul electronic. Se închide votul. Se respinge. 38. Se deschide votul electronic. Se închide votul. Se respinge cu 18 împotriva. Votăm în bloc. Uh, Juri și intre, FGI și consentul G. Cine este pentru, împotriva, se adoptă. 43 pentru, împotriva. Se adoptă. 44 pentru, împotriva. Se adoptă. Considerentul H pentru. Împotrivă. Se adoptă. 45 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 46 pentru. Vot pe părți. Se votează prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. A doua parte a, lui 46 se deschide votul electronic. Se închide votul. A, văd că votați cam încet. Acum se închide votul. Se adoptă cu 22 de voturi pentru. Haideți să votăm considerentul CH de la juri și considerentul I de la I3 împreună. Cine este pentru aceste trei considerente, împotrivă se adoptă. 47 pentru, împotrivă se adoptă. 48 pentru, împotrivă se adoptă. Am ajuns la referiri. Nu cred că trebuie supuse la vot. Îmi pare rău că vă dezamăgesc. Ajungem la proiectul de raport. Îl votăm în întregime. Se deschide votul pentru raportul, proiectul de raport. Se închide votul. Se închide votul acum se adoptă cu 32 de voturi pentru, deci iată unanimitate. Vă mulțumesc. So, thank you very much to Mr. Arias and the Shadows for a very Vă mulțumesc foarte mult pentru acest document uh, cuprinzător uh, și un raport foarte important pentru activitatea noastră. Vă mulțumesc. Uh, now, colleagues, um, if I ask... Dragi colegi, îi rog pe cei care doresc să se retragă după vot să o facă în liniște. Avem o problemă, fiindcă s-au înscris opt vorbitori pentru domnul Schwab plus comisia. Doream să îi o las pe doamna Șaldemon să se ne prezinte un nou raport și avem o, uh, o reuniune a coordonatorilor. Înțeleg, uh, Cristel, că nu poți să vii la reuniunea noastră din iulie. Is it possible for you to... I mean, I would rather give you more time. Alternatively... Aș vrea să vă dau mai mult timp dacă vreți să ne prezentați uh, acum, uh, să faceți o primă prezentare a raportului acum pe scurt. Uh, uh, vă propun următoarele. Dat că e limpede că nu avem timp să discutăm acum cu raportorii din umbră, dar știu că doriți să vă prezentați raportul, să vă prezentați ideile acum, astfel încât avem două posibilități. Fie amânăm votul um, pe 12, pentru 12 iulie sau dau tuturor câte un minut la dispoziție să vorbiți despre propunerea domnului Schwab, după care dumneavoastră vă puteți prezenta raportul. So, can I just confirm then? So what we're going to do, and this is Mr. Is Mr. Schwab is listening, is he? Domnule Schwab, mă ascultați? Iată deci, um, următorii membri. Arias. Um, sorry about his left, okay, so we can start. Mr. Arias has left. Mr. Lechner is still here? Yeah. Domnul Arias nu mai este. Mr. Lechner, Mr. Cal Mrs. Calnietti, Mr. Juvin, Mrs. Sully and Mrs. Van Yul will each have one minute just to... Aveți cu toții un minut, după care îi dau cuvântul domnului Pronk și încercăm să terminăm după ora 11, nu prea târziu după ora 11, după care doamna Mose va putea să-și prezinte raportul. Și, bineînțeles, doamna, domnul Schwab la sfârșit, doamna Kratz, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare pentru domnul raportor, fiindcă vorbeam de structură și abordare și spiritul era unul defetist, lucrurile se înrăutățesc, nu putem accepta, dar care este viziunea social-democrată, care este filozofia, propunerea concretă, fiindcă s-au făcut comparații amănunțite cu legislația germană și franceză, dar să nu uităm că noi avem Uniunea Europeană de 27 de state membre, acesta nu este un exercițiu juridic de comparare a legislației, noi aici încercăm să oferim mai multă protecție consumatorilor, încercăm să avem o viziune și în același timp uh, și IMM-urile să aibă de câștigat. Domnule Gebhard, unde este viziunea? Okay, well, Mrs. Gephardt is not the rapporteur, but, uh... Doamna Gephardt nu, nu este raportor, dar uh, nu, o să vă răspundă la un moment dat, nu acum. Domnul Lehme. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, foarte multe înțelegere față de tot ce s-a spus, uh, doamnă Gebhard, dar uh, ați omis faptul că armonizarea reprezintă o îmbunătățire pentru consumatorii europeni la nivelul Uniunii Europene, astfel încât dacă vom urma propunerea, fie că vorbim despre clauze contractuale nedrepte sau uh, alternativa de respingere britanică, nu știu dacă acestea vor funcționa și am unele îndoieli, fiindcă știm prea bine că acest uh, subiect este complex. Uh, am uh, foarte mare respect pentru abordarea Franței și bineînțeles că respect pentru totul obiceiurile și tradițiile naționale cu care sunt obișnuiți consumatorii. Dar dat fiind că acest subiect este atât de complex, Cred că propunerea domnului Schwab am, a adus unele îmbunătățiri pe aici, pe acolo. Dar uh, va fi greu, va fi greu să facem față. Știm că directiva privind uh, protecția consumatorului nu are legătură prea mare cu um, clauzele incorrecte ar trebui să ne ocupăm de aceste subiecte separat, dar până la urmă nu facem uneori decât să ne învârtim în cerc. Eu am studiat propunerea comisiei și, cum am spus, ne învârtim în cerc, ne repetăm, repetăm ce am spus. Cred că ar fi bine să ajungem la un acord privind conținutul textului Păi, ă, existent înainte de a fi de acord cu noua propunere și trebuie să facem lucrurile treptat. Vă mulțumesc. Aș dori să spun că decât cât avem acest ă, text foarte complicat ar fi mai bine ca acesta să fie mai lezne de înțeles. Trebuie să existe un echilibru între drepturile consumatorilor și garantarea acestora. Și IMM-urile, fiindcă nu, acestea nu pot fi subminate. Nu este vorba doar de activarea acestora în țările vecine, ci pe uh, întreg teritoriul pieței interne. Trebuie să ne asigurăm că există un echilibru economic și consolidarea drepturilor. Domnul Juva, domnule președinte, știu că nu sunteți magician, dar uh, textul ne-a ajuns cu întârziere, este complex și nu avem decât un minut de vorbire. Schimbul de păreri rămâne totuși la nivel teoretic, după mine. Acest text este complex, cum am spus, și uh, în ceea ce privește observațiile noastre, noi trebuie să dăm dovadă de uh, uh, foarte, mult, uh, foarte multă decență, fiindcă nu, nu vă, vă spun că n-aș vrea să fiu eu raportorul. Într-o lume ideală, sistemul ar trebui să fie armonizat total, iar Uh, consumatorii ar trebui să uh, fie confruntați cu o singură regulă unică, dar uh, Iată, situația este alta și va trebui să, să punem fragmentele împreună, să tricotăm într-un fel și domnul Schwab încearcă să facă acest lucru, ceea ce este lăudabil. Dar, într-un text care se numește Protecția consumatorilor, nu se poate ca până la urmă protecția consumatorilor să fie știrbită. Dacă aș fi avut mai mult timp la dispoziție, v-aș fi dat exemple de articole care trebuie îmbunătățite. Dar sunt optimist, fiindcă cu toții dorim să îmbunătățim aceste articole. Mă refer aici la articolul 5, termenul de livrare, adresă, telefon pentru Uh, în servicii pentru consumatori, articolul 12 care, v-am spus, scade drepturile consumatorilor, articolul 46A uh, care a fost menționat de domnul Rochefort, articolul 27 în ceea ce privește măsura rezonabilă, toate acestea sunt chestiuni complexe și Domnule președinte, vă rog să ne dați posibilitatea de a uh, discuta fiecare articol în parte. S-ar putea ca um, acest lucru Uh, s-ar putea să pară că despicăm firul în patru aici, dar este important să facem și acest lucru câteodată. Domnule președinte, sunt de acord într totul cu dumneavoastră. Situația nu este ideală, problema este că întotdeauna timpul și am, uh, am spus acest lucru celor care ne planifică ordinele de zi, dar uh, pe, do- pe 12 iulie de la ora 4 vom mai avea o oră și jumătate de discuții, sper să puteți participa atunci și v-am propus deja, sper că domnul Schwab va fi de acord cu mine, că dat fiindcă acum avem uh, textul și toate articolele, sperăm că vom putea avea o discuție despre structură și sunt convins că în cadrul grupului PPE există deja un grup de lucru al domnului Schwab și va putea, vom putea avea o poziție comună. Doamna Varniu are cuvântul acum și domnul Abad va fi reintrodus pe lista vorbitorului, fiindcă văd că s-a întors. Mulțumesc, domnule președinte. Ca să răspund vorbitorului meu, eu o să încerc să dau dovadă de decență, fiindcă vreau să vă spun uh, sincer că înseamnă că eu nu înțeleg ceva, nu mă duce mintea, fiindcă cu cât cu cât mergem mai înaintăm în dezbatere, cu atât înțeleg mai puțin. În ceea ce privește contractele la distanță, nu facem decât să, să sporim complexitatea și confuzia. În ceea ce privește serviciile, mai avem câte foarte multe, foarte multe incertitudini, iar la capitolul 4 mă tem că nivelul de protecție este mai scăzut decât cel uh, conferit de directivă și aici uh, cred că trebuie să ne gândim și la noile state membre, iată dau dovadă de uh, viziune europeană, protecția este insuficientă acolo și aceasta trebuie îmbunătățită. Iată, deci, mai sunt foarte, lucruri de, foarte multe lucruri de îmbunătățit. Trebuie să luăm articol cu articol acest text, pentru că eu, de pildă, la articolul 26 am notat că consumatorul nu este autorizat să ceară rezilierea contractului dacă defectul produsului este minor, dar ce înseamnă minor? Aici ține, această chestiune ține de nivelul de protecție al fiecărui stat membru. Bun, deci trebuie să analizăm amănuntele. Eu trebuie să vă spun că sunt total în ceață și cred că propunerea dumneavoastră, domnule președinte, de a relua încet, încet întreg textul metodic în momentul în care vom avea toate traducerile de, disponibile și după reuniunea raportorilor din umbră, poate vă, va risipi ceața, fiindcă acesta este într-adevăr un text foarte important. Mulțumesc foarte mult, domnul Abad are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, așa cum a spus uh, domnul uh, Roșfor și domnul Schwab, acest demers este interesant și pragmatic. Doamna Gebhardt, nu sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că proiectul domnului Schwab este un pas înapoi față de propunerea inițială a Comisiei Europene din potrivă, după părerea mea, și aici sunt mai multe elemente. O să vă explic. Cred că aici este foarte important să nu avem pur și simplu o abordare strict juridică. Nu s-a rostit până acum cuvântul uh, schimb transfrontalier, comerț transfrontalier, care este miezul directivei. Uh, se dorește creșterea schimburilor transfrontaliere. Nu vreau să cădem aici într-un raționament pur juridic, să avem mecanisme și așa și mai departe și să uităm aspectul economic. Fiindcă obiectivul nostru este că această directivă dorește să aducă o creștere economică pentru întreprinderi și pentru consumatori. Eu, eu, nu pun, eu nu-i pun în conflict pe producători și consumatori, ci din potrivă. Dacă această directivă nu face acest lucru, atunci nu valorează nimic. Și n-are rost să o mai, să o mai uh, aprobăm. Este important pentru noi, francezii, mai ales că, odată cu armonizarea, trebuie să vină și protecția. Nu trebuie să ne închipuim că facem armonizare doar de dragul, doar de dragul armonizării. Armonizarea este foarte bună și frumoasă, dar cetățenii ne cer mai mult. Iar noi, în Franța, considerăm că, într-adevăr, ă, trebuie îmbunătățită, trebuie îmbunătățită aici. Avem ă, minim-maxim ă, bun. Nu o să intru acum în detalii, dar în ceea ce privește filosofia textului, cred că Uh, armonizarea nu trebuie să scadă protecția. În, în legislația franceză există viciile ascunse, executarea forțată și așa mai departe. Există o, o îmbunătățire în acest text pe care o salutăm, dar trebuie să se să se reducă incertitudinea juridică în ceea ce privește clauzele abuzive și așa mai departe. Nu intru acum în detalii, dar cred că, în primul rând, eh, directiva trebuie să se centreze pe contractele la distanță care creează creșterea și, în al doilea rând, cred că, domnul președinte, întrebe vorbitorul eh, Poate că nu erați aici când, când am spus colegilor că nu aveți mai mult de un minut la dispoziție, din păcate. Ah, veți avea mai târziu ocazia să vorbiți mai pe larg. minute. Merci, bon, j'arrête là. So, I'm sorry. În cazul acesta o să mă opresc aici. Sau mai dați un minut? <laughs> Dar un minut nu e de, de ajuns pentru a explica tot ce avem de zis. N-am putut nici măcar să vorbesc despre detalii. Încă un lucru. În ceea ce privește termenul pentru amendamente, este foarte important ca noi să avem timpul de a pregăti aceste amendamente. Eu propun ca termen cel puțin 27 septembrie, dacă nu sfârșitul lunii septembrie, pentru a putea să pregătim amendamentele, domnul președinte. Îmi cer scuze, nu aveam timp suficient la dispoziție, fiindcă mai avem uh, încă un punct de pe ordinea de zi. Vom mai vorbi după aceea despre dezbatere și termene. Dau acum cuvântul comisiei, domnul Pronc după care domnul raportor va primi din nou cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eh, știu că vă presează timpul și subiectul pe care discutăm este unul complicat. Părerea comisiei este că acesta este un punct de plecare pentru un compromis foarte bun Ascultând această dezbatere, mi se pare că este foarte important să, să nu omitem structura, dar trebuie să analizăm și diverse articole, fiindcă în momentul în care se fac uh, referințe între articole, ne dăm seama că drepturile care dispar, de fapt, nu dispar. Uh, aceasta este părerea noastră deocamdată dacă se face un transfer către statele membre, există un anumit raționament aici și dacă se prevedea acest lucru în situația anterioară ca protecție minimă, atunci este normal ca această protecție minimă să rămână în picioare. Dar adesea este greu să facem acest lucru tehnic. Comisia are foarte multe observații tehnice și dacă îmi permiteți o să vă trimis, o să trimit raportorului și secretariatului înscris uh, observațiile noastre tehnice pentru a vă ajuta în dezbaterea dumneavoastră ulterioară. Remarcele noastre tehnice se referă la lipsa de referiri sau care trebuie puse în aplicare, dar nu o să intru prea mult în detalii. După părerea Comisiei, este important să se respecte flexibilitatea statelor membre, chiar dacă, după cum bine știți, acum se oferă mai multă flexibilitate decât înainte, trebuie să se asigure protecția consumatorului echilibrată și proporțională, fiindcă nu toate aspectele de, care, care sunt numite protecția consumatorului sunt într-adevăr chestiuni legate de protecția consumatorului, iar uh, aici statele membre trebuie să demonstreze că sistemul funcționează. Așa cum spunem întotdeauna, primim foarte multe reclamații din partea consumatorilor care nu, pot, nu primesc ce doresc pe internet, fiindcă nu pot fi furnizate aceste bunuri din motive juridice. Este foarte greu, este foarte important să deschidem piețe care deocamdată sunt închise pe temeiuri juridice. Eu cred că până la urmă vom reuși să avem uh, o situație în care și consumatorii și producătorii să aibă de câștigat. Vă mulțumesc. Uh, uh, um, Mulțumim Comisiei. Dau cuvântul raportorului pentru a face un rezumat. Avem un calendar destul de strâns și ne veți spune cum veți urma discuția. Mulțumesc, domnule președinte. Încep prin a-i răspunde domnului Rochefort. Da, am mers cu bicicleta pe acea cale, a fost o plăcută experiență. Dacă mergem împreună pe acea cale, atunci ar fi o idee excelentă. Poate nu ați înțeles lucrurile foarte bine, pentru că Vă vorbeam despre transparență, însă dumneavoastră, Malcolm, chiar uh, menționați structura. Structura care este aceeași cu cea de trei săptămâni. Da, da, doamnă Gebhardt, poate ar trebui să mai citiți documentul. Două coloane, erau capitolele 2 și 3 în verde, apoi 4 și 5 tot în verde și apoi vorbeam doar despre a doua parte astăzi. Din asta puteți vedea că structura a rămas exact aceeași, pentru că în prima parte, în uh, partea consolidată, lucrurile nu s-au schimbat deloc, sunt exact aceleași, pentru că astăzi, de fapt, nu ați primit decât cea de-a doua parte, care era noua. nouă. Nu știu la ce puncte să mă refer, ce să menționez. În mod evident, am ascultat îndeaproape comentariile și îngrijorările raportorilor din umbră și ale colegilor și am menționat, uh, am fost foarte atent, însă nu am uh, auzit critici din partea altcuiva, doamnă Gebhardt, uh, când am ascultat colegii și am notat comentariile lor. Nu am spus că propunerea mea este perfectă, nu am niciodată nu am susținut asta, am fost destul de modest, nu susțin că știu tot. Nu am făcut decât să prezint roadele muncii mele. Dumneavoastră puteți înainta amendamente pe această propunere și sunt bucuros să le primesc. Trebuie să fim atenți să nu discutăm despre idei eronate în această dezbatere. Nu doresc uh, să elimin dreptul de a respinge, de a te retrage din contract. Nu asta vreau să spun a existat un industriaș uh, englez care a venit și mi-a spus de ce n-ați eliminat acest drept de a respinge, de a ieși din contract. Deci, practic, există opinii divergente și același lucru este valabil și pentru viciul ascuns, pentru defectele ascunse. În esență, nu am operat modificări deloc aici în ceea ce privește viciul ascuns. În ceea ce primește proporționalitatea, este adevărat că trebuie să analizăm proporționalitatea noilor măsuri. Tocmai de aceea am făcut trimitere la jurisprudența Curții de Justiție, care tocmai cu astfel de valori se ocupă. Deci, repet, nimic cu adevărat nou în acest text. Domnul Rochefort sugera că am putea îmbunătăți formularea, pot fi de acord. În ceea ce privește calendarul de lucru, punctul final, spuneam că astăzi veți primi toate documentele, că le aveți în fața dumneavoastră, ați primit acum câteva săptămâni prima parte, cea de-a doua parte acum, veți primi textul pe două coloane, textul tradițional după masă în germană, din păcate, repet, nu am putut să traducem încă, însă în trei luni de astăzi sau în următoarele trei luni veți avea destul timp pentru a analiza situația și a înainta amendamente. Sunt gata să le discut cu dumneavoastră. Mulțumesc pentru contribuții. Mulțumesc. În ceea ce privește calendarul de lucru, confirm că avem o discuție ulterioară pe 12 iulie, la ora 16 după masă, după președinția belgiană și vom avea textul în fața noastră pentru o oră de discuții. Colegii care nu au putut contribui substanțial astăzi vor avea posibilitatea să o facă atunci. Doamna Turingen, doreți să comentați pe marginea procedurii. E vorba de calendar. Nu înțeleg germană, deci uh, voi primi textul consolidat într-o săptămână, două săptămâni, cel de vreme, două săptămâni înainte de începerea vacanței, am dreptate? Da, mă refer la textul consolidat, unde putem vedea comparația cu propunerea comisiei. Asta înseamnă că vom dispune de asta în timp real, de fapt, uh, vom avea doar două, trei săptămâni de pregătit amendamentele, deci nu e foarte mult timp. Uh, e o muncă enormă, trebuie să vorbim cu organizații, cu întreprinderi. Președintele, cred că aceste negocieri în legătură cu calendarul le puteți discuta în bilateral cu raportorul. Sper că raportorul va lua în seamă sugestia mea, așa numai acum că aveți întregul text. Ar fi util dacă ați putea să vă puneți de acord între dumneavoastră în legătură cu structura fundamentală a acestei propuneri. Pentru că astfel procesul de înaintare a amendamentelor va fi mai, facil, mai ușor, dacă va fi facilitat, dacă putem să ne punem de acord asupra unor principii esențiale. Altfel se va complica treaba, mai ales în ceea ce privește fuzionarea capitolelor. Dacă sunteți de acord, e bine. Dacă nu, lucrurile vor fi mult mai complex de modificat. În ceea ce privește textul consolidat, uh, așa e mai ușor să urmărim uh, textul, să vedem unde propunerea comisiei a fost modificată de domnul Schwab, mult mai ușor în textul consolidat decât în textul pe două coloane. Am uh, muncit mult să pregătim acest text consolidat. Cred că este un instrument extrem de bun de muncă pentru asemenea modificări extrem de complicate. Avem așadar disponibil acum tot textul cu toate modificările cu noua dumneavoastră structură pe mai multe coloane și să sperăm că pe 12 iulie, sper să fiți cu toții aici, vom avea posibilitatea de a discuta mai în detaliu acest punct. Un alt lucru pe care ar trebui să îl ia în considerare coordonatorii ar fi că pe 2 septembrie avem un vot pe buget, am putea pe 2 septembrie să includem pe ordinea de zi o discuție pe acest subiect. Termenul limită de depunere a amendamentelor este 13 septembrie, aveți timp. Dar oricum, dumneavoastră să discutați în bilateral acest lucru, vă rog, cu domnul Schwab, cu domnul raportor. Mulțumesc foarte mult, domnule Schwab pentru prezentarea dumneavoastră și trecem acum la un alt raport din proprie inițiativă. E vorba de doamna Charles de Mose. Procesul începe astăzi și trebuie să începem să lucrăm. Siguranța generală a produselor sub supravegherea pieței. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Voi aștepta un minut să părăsească poate oamenii sala. Bine. Ne-am înțeles că vom redacta un raport din propria inițiativă în sânul IMCO în legătură cu revizuirea directivei privind siguranța generală a produselor, dar și aspecte legate de supravegherea pieței, pentru că în aceste două subiecte între ele există o legătură foarte strânsă. Directiva privind siguranța generală a produselor a fost adoptată în decembrie 2011 2001, îmi cer scuze, și trebuia să fie pusă în aplicare în statele membre din 2004. Directiva privind siguranța generală a produselor definește standarde generale de siguranță a produselor pentru Uniunea Europeană. Și Comisia se gândește să facă o revizuire în 2011 a acestei directive privind siguranța generală a produselor și a organizat deja o consultare a actorilor implicați pentru a putea defini eventualele probleme ale acestei directive. Așadar, noi aici, în sânul acestei comisii, trebuie să ne pronunțăm pe marginea conținutului directivei privind siguranța generală a produselor, să spunem unde trebuie să precizăm lucrurile, să consolidăm dispozițiile și așa mai departe. Nu e vorba doar de această directivă privind siguranța generală a produselor uh, pe care trebuie să o abordăm în acest raport. De asemenea, există și un alt uh, sistem foarte important, sistemul de supraveghere a pieței și a siguranței produselor. Vă aduceți aminte, poate, în ultimul mandat al Parlamentului vorbeam despre noul cadru legislativ ceea ce ne-a ajutat de asemenea să definim și concepte de siguranță a produselor și legate de supravegherea pieței. Am adoptat un pachet în iulie 2008 care este încă în vigoare. Și am definit astfel siguranța pieței și bună siguranță generală a produselor. Însă acum există o, un paralelism, o încălecare între diferitele cerințe ale diferitelor autorități care se ocupă de supravegherea pieței și a persoanelor și sarcinilor uh, persoanelor care se ocupă de siguranța produselor. Deci în acest uh, raport din proprie inițiativă dorim să vedem că există o legătură foarte clară între aceste două sisteme. Dacă există duplicări uh, între aceste două regime, siguranță-supraveghere, dacă există lacune, pentru că totul trebuie să fie clar pentru autoritățile de supraveghere a pieței și pentru producătorii noștri. Trebuie să știm care sunt cerințele reale care se aplică unor produse sigure. Există domenii care sunt armonizate, altele care sunt nearmonizate și, mai evident, acest lucru cauzează probleme, dar nu este singurul. Așadar, avem acest cadru legislativ uh, nou, avem directiva privind uh, siguranța generală a produselor, pe de-o parte, de asemenea mai avem directivele de armonizare sectorială. Spre exemplu, directiva privind jucăriile. Există așadar foarte multe reguli care definesc uh, în parte uh, siguranța produselor și în parte supravegherea pieței. Știu că vă întrebați cum se articulează toate aceste norme, că poate există un grad ridicat de confuzie, dar vă dați seama și autoritățile noastre de supraveghere a pieței se confruntă cu aceste probleme, tocmai pentru că există multe norme, multe sisteme și trebuie să vedem și să ne asigurăm că aceste reguli sunt suficiente și asta intenționează să facă acest raport. Există, așadar, vor fi discutate diferite aspecte ale cadrului legislativ, însă pot să vă spun că există o situație specifică. Autoritățile uh, de pe piață de supraveghere au înaintat ele însele un raport, uh, au spus că unele dintre ele nu dispun de resurse economice suficiente pentru a se asigura că regulile sunt bine transpuse și puse în aplicare. Deci există noi reguli pentru supravegherea pieței și aparent în statele membre nu avem suficiente resurse pentru a garanta aplicarea acestor norme. Alt aspect pe care trebuie să-l examinăm. Așadar, intenția mea este următoarea. Ar trebui să discutăm, cred eu, de trei elemente, despre trei elemente principale. Legătura între noul cadru legislativ și directiva privind siguranța generală a produselor, Trebuie să vedem unde există diferențe între definiții, între cerințele impuse operatorilor economici pe piață, cum anume definim riscul grav, în directiva privind siguranța generală a produselor și în noul cadru legislativ. Și acest lucru are oare un impact asupra siguranței produselor. Apoi, avem destulă uh, siguranță în, sistemul RAPEX, care sunt cerințele impuse autorităților naționale din acest punct de vedere etc. etc. Deci examinăm legăturile între cadrul legislativ și siguranța generală a produselor. Vă propun să examinăm așadar normele privind siguranța generală a produselor. Oare există limite eh, legislative în statele membre care le împiedică pe acestea să uh, Uh, supravegheze piața așa cum trebuie, există motive specifice, există o verificare suficientă a produselor, avem temeiuri juridice suficiente, în acest sens legislația pe care o avem acum este suficientă pentru a ne asigura că verificăm siguranța produselor online, spre exemplu. Deci trebuie să vedem cum funcționează sistemul de siguranță pe piață. Și apoi conținutul efectiv, concret al directivei privind siguranța generală a produselor. Trebuie să ne întrebăm dacă nu putem sau nu trebuie eventual să consolidăm normele privind trasabilitatea produselor, spre exemplu. S-a adoptat noi reguli recent privind trasabilitatea. Regulile privind siguranța generală a produselor din această directivă sunt ele suficiente? sau uh, suntem în urma a ceea ce se face în SUA? Regulile însă nu sunt uniforme, poate există interpretări diferite și ar trebui să revizuim lucrurile. Am avut ieri o audiere de trei ore privind standardizarea. Există și cerințe referitoare la standardizare în directiva privind siguranța generală a produselor, pe care trebuie să le discutăm dacă dorim să avem o armonizare, o unificare. Bineînțeles, totul necesită timp, procesul este unul complex și trebuie să vedem cum putem examina aceste cerințe în domeniul standardizării. Un alt element pertinent ar fi noua procedură pentru produsele periculoase de pe piața internă. E vorba de noi proceduri care ne oferă posibilitatea de a acționa într-un termen limită de un an. Poate ar trebui să impunem termene limită Uh, diferite în directiva privind siguranța generală a produselor. Și bineînțeles că există diferite alte elemente, însă nu doream decât să vă spun că vom avea foarte multe lucruri de făcut, multe chestiuni de dezbătut. Unde suntem acum? Eu uh, am avut deja o întâlnire cu raportorii din umbră și am cerut o notă de briefing prin care să obținem niște răspunsuri la întrebările pe care le-am menționat astăzi. Acest document de briefing va fi obținut la sfârșitul uh, lui septembrie, într-o întâlnire a INCO, 29-30 septembrie, ne-am pus de acord în legătură cu organizarea atelierului nostru în care vă vom prezenta așadar acest document. Și atunci vom ști mai bine cum stau lucrurile. Apoi voi prezenta proiectul meu de raport și îl voi înainta spre traducere la 11, data de 11 octombrie pentru a-l discuta aici în sânul Comisiei la sfârșitul lunii octombrie. Deci termenul limită provizoriu de depunere a amendamentelor va fi pe undeva pe la începutul lunii decembrie și îmi imaginez că în ianuarie 2011 vom organiza un vot în Comisia IMCO și un vot în plenară în februarie 2011. Iată, așadar, aceasta este procedura care ne așteaptă. În, acest, în această dezbatere complexă, foarte vastă și cred că este important să nu ne grăbim prea tare. Acum, deocamdată, avem mai multe întrebări decât răspunsuri. Sper să obținem mai târziu și răspunsuri concrete. Sper să putem prezenta în sânul Comisiei INCO un produs finit ca și Comisie IMCO, ca și Parlament, vom putea oferi indicații clare, concrete, de recomandări uh, pentru Comisie, care să contribuie la un regim de supraveghere a pieței funcțional mai bun, trebuie să ne asigurăm că directiva privind siguranța generală a produselor este modernă și sigură. Asta îmi doresc eu. Și sper că raportul nostru va contribui la acest proces la nivelul Comisiei. Aștept cu nerăbdare să colaborez cu colegii mei dacă, bineînțeles, intenționați să-mi prezentați propuneri utile. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Mulțumesc foarte mult pentru că ne-ai spus foarte clar, Cristel, care este situația. Nu dispunem de prea mult timp, dragi colegi, nu doresc să uh, ne depășim timpul, urmează întâlnirea coordonatorilor. Avem până în ianuarie anul viitor destul timp să discutăm despre asta. Raportorii din umbră sunt aici și poate ar trebui să le permitem să spună câteva uh, remarce introductive. Doamna Roitova, care reprezintă pe doamna Cuhala, alt raport, de fapt raportorul din umbră, doriți să spuneți ceva? Deci. Doamna Roitova pentru doamna Corhola, domnul Kreutzmann, doamna Kreutzmann, doamna Rühle, din nou, raportor din umbră, domnul Fox din partea conservatorilor, domnul Triantafilidis tocmai a plecat. Mă bucur că îl avem pe Stefano Solo și pe Jack Macmillan aici. Nu știu dacă putem să le dăm cuvântul în această dimineață, însă vor avea timp să se exprime mai târziu. Doamna Roitova. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamna Corhola regretă că nu uh, poate să participe la dezbaterea de astăzi, dar mi-a cerut să transmit următoarea, următoarele comentarii. Uh, directiva privind siguranța generală a produselor și supravegherea pieței uh, implică că aceasta este o activitate uh, este o provocare pentru multe state membre care nu alocă resursele eficient PSD, we should look carefully into the... Trebuie să examinăm următoarele probleme. În primul rând, există o necesitate de a examina cum ne putem asigura că există coerență între uh, actele armonizate. Dacă trebuie să continuăm regulile divergente pentru piață aplicate produselor. În al doilea rând, în ceea ce privește procedurile de standardizare uh, conform SGPS, uh, acestea trebuie să fie revizuite pentru că durează prea mult și sunt prea lente. Comisia uh, plănuiește să, cons- să consolideze supravegherea de pe piață în piața de cercetare și prin alte măsuri comune. Inițiativa este bună, însă trebuie să se evalueze mai profund uh, costul uh, de supraveghere a acestor platforme pentru că acestea să fie constituite fără să ia resurse de la bugetul vital al statelor membre. De asemenea, trebuie să ne gândim la măsurile de distribuție pentru internet și în ultimul rând trebuie să privim, uh, să examinăm posibilitatea unui mecanism de protecție și de siguranță la nivel comunitar. Uh, acesta va avea responsabilități pentru un an, după care procedura va trebui să fie extinsă. Un... Acest această perioadă de un an ar putea fi extinsă până la o perioadă mai, de, mai îndelungată. Ar fi important să examinăm cum putem să prevenim diversele evaluări divergente ale produselor în statele membre. Vă mulțumesc, uh, doamnă Corhola. Domnul Kreutzmann. Mulțumesc, domnule președinte. În... Știu că nu avem foarte mult timp. Cred că doamna Schaldemeuze a subliniat deja majoritatea problemelor, deci mă voi limita la câteva puncte. Atunci când vorbim despre supravegherea pe piață în statele membre, există foarte multe neajunsuri și am vorbit cu ministrul economiei în Germania și cu diversi experți ne-am dat seama că există persoane care iau lucrurile în serios și alții nu le iau uh, chiar așa de în serios. Pe piața internă, oricine vrea să introducă produse pe Uniunea Europeană va uh, ține cont de părțile unde piața internă este mai puțin supravegheată. Dacă ne uităm la felul cum se procedează în Statele Unite, Acolo se vorbește despre autorități independente. Nu se permite intrarea unor produse dacă acestea nu au fost uh, evaluate de către o autoritate independentă. Noi avem marcajul CE și alte modalități cu care nu suntem, de care nu suntem foarte satisfăcuți. Există o serie de lucruri pe care le-aș putea adăuga însă vom avea puțin mai mult timp de dezbatere. Am uh, făcut o prezentare în care spuneam că uh, supravegherea pieței este esențială pentru dezvoltarea pieței interne. Va fi foarte interesant să putem să lucrăm pe un raport de acest tip, pentru că este un raport foarte important și extrem de important pentru uh, piața internă. Doamna Rulă. Bineînțeles că trebuie să punem accentul pe noua abordare și cred că uh, acest lucru este singurul cel care lipsea din uh, ceea ce a spus doamna Meuse. Aș propune să organizăm o audiere în legătură cu supravegherea pieței în comisia noastră, pentru că am impresia că statele membre de exemplu, în cazul ambalajelor și jucăriilor, jucăriilor în momentul în care ceva uh, se întâmplă, atunci Europa este de vină. Cred că ar fi important să organizăm o audiere pentru a afla ce se întâmplă la nivelul statelor membre. Dar vom avea un atelier cu rezultatul studiilor pe care le-am comandat. Domnul Fox Mulțumesc, domnule președinte. Uh, îi mulțumesc doamnei Șaldemeze pentru inițiativa sa, pentru că, de fapt, fără supraveghere de piață eficientă, uh, este un pic teoretic să vorbim despre siguranța produselor. Și cred că trebuie să uh, fim foarte atenți la aplicarea mai eficientă a regulilor și nu să adăugăm din ce în ce mai multe reguli care sună foarte bine pe hârtie. Deci eh, vreau să vă ajut la acest eh, raport și termin aici. Mulțumesc, domnule Fox, domnule Triantafilidis. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am cerut să iau cuvântul. Dau cuvântul raportorului din umbră, spune președinte. Stefano și Sauros, vreți să spuneți ceva acum sau puteți interveni mai târziu? Poate puteți să ne spuneți cum se potrivește uh, ceea ce ați auzit cu propunerea pentru directiva siguranței produselor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, doamne raportor și raportorilor din umbră. Dezbaterea este deschisă. Îl asigur pe domnul Fox că nu intenționăm să introducem încă un strat de reguli. Este vorba despre modernizarea legislației exist- existente și a pune accentul pe o aplicare mai bună. Uh, avem aceeași părere. Uh, miezul este dacă există suficiente resurse și uh, suficientă aplicare. Trebuie să eliminăm divergențele și să modernizăm legislația pentru ca aceasta să fie funcțională, mai puțină, mai puțin birocratică, mai adaptată la uh, natura în schimbare a uh, pieței și a consumatorilor. Uh, bineînțeles că suntem dispuși să venim și să participăm la dezbateri și să vă prezentăm punctul, punctul nostru de vedere. Vă mulțumesc. Domnule Macmillan, doreați să spuneți ceva? Nu? Da? Nu? Uh, sunteți foarte cunoscut de comisia noastră și veți fi la dispoziția noastră și mai târziu. Singur lucru aș dori să vă spun, uh, doamna Vanio, împreună cu mine și doamna Comi, am participat la o conferință foarte interesantă organizată de președinția spaniolă în legătură cu siguranța produselor. Uh, serviciile vamale au făcut o prezentare extrem de interesantă acolo în legătură cu rolul lor. Poate ar trebui să punem Uh, accentul pe acest lucru, poate un raport de inițiativă în legătură cu armonizarea vămilor. Ați dori să rezumați? Vă, vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, de acord. Va trebui să uh, ne pronunțăm și asupra vămilor. există aspecte legate de normalizare și așa mai departe. Profităm de acest raport pentru a aduna toate elementele și a vedea care este semnificația lor pentru piața internă. Vă mulțumesc pentru comentarii și aștept cu nerăbdare uh, această colaborare și dezbaterea pe care o vom avea. Deci, pentru a recapitula, vom avea un atelier dacă coordonatorii vor fi de acord între 29-30 septembrie, raportul dumneavoastră va fi tradus uh, începând cu 11 octombrie, va fi discutat în 26-27 octombrie. Votul va fi în ianuarie 2011 în plenară. Vă mulțumesc pentru un început extrem de bun. Așa încât terminăm acum această sesiune. Ne reîntâlnim la ora 15 pentru un schimb suplimentar de opinii cu domnul profesor Monti. Sper că lui Grec va fi și el prezent și doamna Weiler se va întoarce pentru a ne vorbi la ora 4 despre evaluările de impact. Și ne întoarcem în sala 6Q2, așa încât nu vă lăsați documente în această sală. Schimb de opinie cu domnul Monti la ora 3 și acum vom avea o ședință a coordonatorilor.